Good morning, dear colleagues. Sorry for slight delay. Bună dimineața, dragi prieteni. Scuze pentru întârziere. A fost ceva neașteptat. Să o înlocuiesc pe doamna Vălean. Haideți totuși să începem. Și a dat primul punct, adoptarea ordinii de zi. o solicitare de a înlocui punctul 8, proiectul de raport al domnului Eckert, cu energie regenerabile și nouă. Proiectul de aviz al doamnei Grostet legat de testul proporționalității pentru noile profesii. S-a primit această solicitare, nu obiecta nimeni, cu acordul celor doi raportori și dacă nu obiectează nimeni, <clears throat> proiectul de ordine de zi se poate adopta cu aceste modificări. Nu văd obiecții. Deci adoptăm ordinea de zi spre informarea dumneavoastră, ca de obicei, în ce privește interpretarea, e disponibilă în 20 de limbi, cu excepția Estoniei, Letonei, Malteze și Irlandeze. Ne pare rău pentru colegii care ar dori să ne urmărească în acele limbi, ca de obicei. <clears throat> prin aplicația e-meeting, e disponibilă reuniunea și va fi și transmisă prin web streaming ca de obicei. Punctul 3, anunțuri și un anunț legat de recomandările coordonatorilor de pe 21 iunie 2017. Coordonatorii Recomandarea acestora s-a transmis pe cale electronică. Dacă nu există obiecții, se consideră aprobată. Îi întreb pe colegi. Dacă obiecții nu, atunci putem considera că s-a adoptat. Punctul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței de pe 24-25 aprilie. Dacă nu există obiecții până la sfârșitul ședinței, proiectul de proces verbal se va considera adoptat. <clears throat> Și apoi trecem la punctul 6. Punctul 5 va fi prezentat de președinte odată ce ajunge în sală. Deci trecem la punctul 6, raportul Faria, Guvernanța Internațională pentru Oceane și viitorul oceanelor în contextul Um, obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030. În primul rând o să-i dau cuvântul uh, raportului domnul Jose Ignacio Faria. Aveți cuvântul. Presidente, uh, antes de mais dar as boas-vindas, uh, um bom dia a todos. Uh, e, e gostaria... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, invitaților noștri, dintre care domnul Simmons de la succes. Ca raportor uh, pe marginea acestui dosar, Guvernanța Internațională a Oceanelor, o agendă pentru viitorul oceanelor în uh, contextul ODD pentru 2030, vreau să uh, vă Vreau să mulțumesc Comisiei Tran pentru aviz uh, de care se ocupă Cla Claudia. Și vreau să urez uh, bun venit domnului uh, Siemens de la CESE, care ne va prezenta în curând uh, perspectiva sa privind guvernanța internațională a oceanelor. Aici rolul Uniunii Europene este de a atinge obiectivele de conservare a a oceanelor din uh, Agenda 2030, unde mm, rolul său este de frunte la nivel mondial pentru a consolida guvernanța internațională a oceanelor în cadrul unor eforturi coordonate ale comunității internaționale. Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă a identificat uh, că acesta este unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă numărul 14 de altfel. Că, ceea ce arată că organismele internaționale consideră că dezvoltarea durabilă și conservarea ecosistemelor maritime și de coastă este esențială pentru Agenda 2030 pentru un nou cadru de dezvoltare mondial Oceanele și resursele de coastă și maritime joacă un rol important în bunăstarea omenirii și în dezvoltarea economică și socială la nivel general. Vreau să mulțumesc uh, pentru faptul că s-a recunoscut că natura uh, și uh, resursele de coastă și maritime necesită cooperarea guvernelor pentru a asigura durabilitatea resurselor partajate. Există probleme foarte grave care afectează mediul oceanelor și care reprezintă un risc de a ne, confort, de a ne confrunta cu probleme ireversibile în ceea ce privește schimbările climatice și impactul asupra mediului înconjurător care se văd deja. Acordul de la Paris, pentru prima dată, face legătura între schimbările climatice și oceane. Acesta a fost un moment istoric, la care vreau să fac referire, bineînțeles, la care fac referire. Acest raport se împarte în mai multe puncte cheie. Îmbunătățirea cadrului de guvernare internaționale a oceanelor. 2 reducerea presiunii asupra oceanelor și mărilor și crearea unor condiții necesare pentru economii durabile. 3. Probleme de uh, creșterea emisiilor din transportul maritim. 4. Consolidarea cercetării și a informațiilor și datelor existente privind oceanele la nivel internațional. Încălzirea oceanelor la nivel mondial reprezintă 93% din încălzirea planetei, conform în, ultimele, în ultimii 60 de ani, iar emisiile provenite din transportul maritim necesită o soluție urgentă și uh, globală. Iar uh, toate oceanele sunt afectate de poluare. Iată de ce este important să avem servicii inovatoare și să se consolideze uh, cunoștințele în ceea ce privește starea apelor maritime. Iată de ce economia albastră este extrem de importantă și la fel o economie maritimă de durată. Este important să se aplice directiva cadru privind strategia maritimă pentru a se ajunge la, până în 2020 la o, la o condiție sănătoasă a apelor maritime și să se rezolve problema poluării cu plastic. Iar uh, acest, uh, iar Uh, dimensiunea problemei deșeurilor maritime este uriașă. Pentru toate aceste lucruri este nevoie de o mai bună coordonare internațională pentru a consolida efort, eforturile la nivel regional și global. Parteneriatele din acest domeniu trebuie să fie consolidate și să existe o viziune internațională pentru a se ajunge la o mai bună guvernanță internațională a oceanelor. Ca raportor vreau să vorbesc despre importanța parteneriatelor în domeniul oceanelor. Pentru a se ajunge la o mai bună guvernanță internațională a oceanelor. Și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la elaborarea acestui text. Vreau să mulțumesc și uh, secretariatului PPE și secretariatului ENVI. Aștept, bineînțeles, cu nerăbdare propunerile dumneavoastră pentru îmbunătățirea acestui raport. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim. Acum, raportorii din umbră o să intervină, mai întâi de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimate domnule Faria, vă mulțumesc pentru acest raport pe care îl salut, mai ales în ce privește ce spune Comisia în legătură cu protejarea oceanelor. Aș vrea să mă concentrez pe anumite aspecte. <clears throat> Conferința Oceanelor noastre din Malta s-a organizat sub uh, egida Uniunii Europene și se poate citi în engleză. It's left our ocean heavily affected by pollution, overexploitation. E vorba de poluare, exploatarea excesivă și afectată și de încălzirea globală cu consecințe grave pentru noi toți. E nevoie de o nouă viziune <clears throat> și angajamente orientate pe acțiune. Desigur, nu pot decât să sprijin asta. E nevoie de o nouă viziune și un plan de acțiune cu obiective obligatorii, care să includă un acord internațional guvernamental în ce privește oceanele. Comisia se concentrează pe bună dreptate. În ce privește celelalte două priorități, sunt de acord cu cercetări internaționale legate de oceane și chestiunea reducerii presiunii asupra oceanelor și mărilor. În raport, gradul de urgență legat de problemele de mediu cred că ar trebui să fie <clears throat> subliniat și mai mult pentru a avea o concentrare mai puternică dacă noi, ca Uniunea Europeană, să avem rol de pionierat în protejarea mărilor și oceanelor. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe oceane, pe mari, pe calitatea apelor acestora și să o facem în diverse sectoare, după cum urmează. Trebuie să legiferăm mai bine ce privește deșeurile navelor maritime. În Hamburg, destul de aproape de regiunea mea, vedem că din deșeurile de nave <clears throat> nivelurile de oxid de azot sunt mai mari decât din deșeurile domestice, ceea ce desigur e o amenințare la adresa cetățenilor, cu siguranță. E principala cauză a poluării cu NOx a mărilor și oceanelor, deci e important să ținem cont și de concurența internațională, de faptul că nu s-au putut adopta măsuri, trebuie să intensificăm activitatea de legiferare, să fie obligatoriu pentru navele din porturi să utilizeze electricitate, pentru ca motoarele să nu funcționeze în permanență. Ar trebui să avem o directivă legată de deșeurile de nave care să meargă în acest sens, deci cu utilizarea electricității și măsuri suplimentare ca să ne asigurăm că emisiile de oxid de azot se reduc mm, de la navele aflate pe mări și oceane și absolut necesar, după cum spuneam, să se adopte diverse măsuri legate de deșeurile cu ozot sau cu sulf pentru a avea un teren de joc echitabil pe plan internațional. De deci, ce în Marea Mediterană există o cantitate de 5 ori mai mare permisă în ce privește azotul. E nevoie de <clears throat> o bază de date mai fiabilă în ce privește poluarea aerului. Dacă ne uităm la guvernanța internațională a mărilor și oceanelor care să fie bunătățită, trebuie să vedem ce fel de reguli se stabilesc și să ne asigurăm că hotărârea privind emisiile GHG pentru 2018 se aplică. E nevoie de transparență, să știm de fapt cine reprezintă statele membre ale Organizației Maritime Internaționale și în ce privește ONG-urile. Și ele trebuie să se implice. Dar e nevoie și de creșterea albastră. Punctul următor la care vreau să mă refer țin cont de impactul de mediu și, și ce a spus CES în acest sens e important, resursele naturale sunt importante și să ținem cont de principiul poluatorul plătește <clears throat> și să aibă prioritate față de dezvoltarea internațională sau dezvoltarea industrială. Când nu e sigur de, din punct de vedere tehnic, trebuie să se renunțe la anumite măsuri și cred, după cum precizează și raportul, să examinăm și aspectele de mediu. Ultimul lucru care vreau să mă refer e următorul, în ce privește marile Uniunea Europeană constată că sunt tot mai multe deșeuri. Dacă arunci uh, o pungă de plastic sau produse cosmetice sau îngrășăminte. Până la urmă, totul ajunge în mări și oceane, deci e nevoie de o protecție eficace a mărilor și oceanelor. Și desigur că trebuie să avem sprijin politic uh, din toate direcțiile. Produsele din plastic trebuie să fie cu totul înlocuite. Și desigur trebuie să ne asigurăm când ce privește pesticide care ajung în mare, e ceva ce trebuie să monitorizăm cu siguranță raportul merge în direcția cea bună și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Alți raportori din umbră? Primul n-a avut o limită de timp, deci nu pot să le impun celorlalți, dar vă aș ruga să aveți amabilitatea să respectați uh, cadrul de, de timp de la comisie și să vă limitați contribuțiile. Următorul vorbitor de la ADA, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să Mulțumesc domnului raportor pentru un raport foarte important. Sunt de acord cu multe lucruri care au fost afirmate de domnul raportor și cu ce s-a afirmat aici e ceva important. În ce privește politica integrată, acum 10 ani, la această aniversare de un deceniu, e un lucru important un lucru făcut de Uniunea Europeană acum 10 ani, s-a spus că trebuie să dezvoltăm potențialul mărilor în mod durabil, să ținem cont de chestiunile sau de aspectele de mediu și să lucrăm echilibrat. Trebuie să reușim să avem la aceeași masă toate țările riverane pentru a nu avea divergențe. Asta se face cu creșterea albastră, pentru că știm că oceanele sunt foarte importante pentru viitorul omenirii avem planeta albastră, populația crește, în câțiva ani o să avem 10 miliarde de locuitori și vom avea <clears throat> nevoie de oceane ca resurse, nu doar din punct de vedere al climei, resurse, materii prime, energie mare, energia mareelor, că forțe motrice, toate sunt importante, dar nu se poate face decât în mod sănătos ceea ce nu se întâmplă. Deci lucrurile trebuie simplificate pentru a le utiliza durabil și sunt de acord cu Timo. Dacă ne gândim la o nouă utilizare, <clears throat> trebuie să ne gândim împreună cu oamenii de știință să vedem dacă e ceva logic sau um, um, răsturnăm uh, cu totul lucrurile în sistem. Avem deja planul de amenajare maritimă, unul dintre instrumentele de care dispunem, un instrument util pe care îl dorim pe scară internațională și să vedem acum ce putem face pe scară internațională, pentru că Europa deja e într-o poziție bună ce privește mările, dar e nevoie de eforturi suplimentare și nu putem avea ceva pe plan internațional decât dacă noi facem să avanseze protecția durabilă. Statele Unite ale Americii sunt uh, poate pe tușă, dar nu întru totul, rămâne de văzut. Oricum, Uniunea Europeană trebuie să rămână lider. Sunt multe organizații internaționale, precum ONU, OCDE, Organizația Maritimă Internațională și așa mai departe. În prima săptămână din iulie e o mare conferință privind oceanele, a existat o continuare a ce s-a făcut în Malta. După cum s-a spus, e important să avem o strategie legate de materiale plastice. Vreau să mai spun ceva în legătură cu materiale plastice. Avem câteva obiective în Uniunea Europeană. Am citit ieri un articol în ziarul The Guardian. Se spune că în fiecare minut se cumpără un milion de sticle de plastic și ar, ar crește cu 20% până în 2020, nu doar la noi, foarte multe în Asia, unde se cumpără apa și pentru că e la modă. E o modă care vine din Occident. Nu e decât 7% din uh, sticle de plastic care ajung la reciclare, pentru că ele pot fi reciclate. E nevoie de uh, cu 75% mai puțin energie decât dacă s-ar fabrica unele noi, dar se face prea puțin acest lucru și în topul 6 al producătorilor de băuturi sau primii 6 nu au suficientă sticle reciclabile. Ne gândim în special la Coca-Cola. Nu vreau să le fac publicitate, dar ei au spus că o să schimbe abordarea și în țările în care acest lucru e posibil, în 44 de țări unde e autorizat, vor să aibă sticle reciclate. E un prim pas, dar nu e suficient. Trebuie să ne gândim puțin și pentru că 80% din ce se aruncă în mare sau ajunge în mare vine de pe uscat, să nu uităm că există multe lucruri care se mută. Da, o să închei intervenția în curând, dar materialele plastice reprezintă o problemă foarte mare. Există o pregătire pentru G7 și o expoziție legată de materialele plastice. Avem un grup de lucru la noi legat de politica maritimă și vom încerca să invităm anul viitor și această expoziție în Parlament ca să o vadă cât mai multă lume, e o urgență. Un ultim uh, aspect uh, științific pentru orizontul 2020 ne trebuie neapărat o misiune legată de oceane, astfel încât mijloacele necesare pentru cercetări legate de oceane să fie disponibile, pentru că știm mai multe despre cosmos decât despre oceane. Președintele, mulțumesc. Acum de la Guia. Domnul Naje, aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Vreau și eu să-l felicit pe raportor pentru calitatea raportului să știți că eu vin dintr-o circunscripție <clears throat> care e cea mai extinsă din Uniunea Europeană și, în egală măsură, circunscripția cea mai maritimă din întreaga Uniune Europeană, pentru că este o circunscripție care se întinde pe toate oceanele, inclusiv pe Antarctica, teritoriile franceze de acolo și corespunde la 11 milioane de kilometri pătrați, aproape jumătate din uh, această categorie europene. Și această circumscripție de dincolo de mări dă Uniunii Europene legitimitatea și autoritatea pe care le are de a interveni în această dezbatere fundamentală legată de guvernanța oceanelor. Venind din aceste țări, din uh, Oceanul Indian, din Pacific și din zona Caraibelor, dar și calitate ca venind dintr-o țară care a fost cândva colonizată. Știm cât de mult mările și oceanele au fost în centrul motivației cuceririi acestor teritorii și potențialitățile de, deschise considerabile de explorare a oceanelor și a bogăților care se găsesc acolo pentru popoarele noastre reprezintă o preocupare considerabilă pentru că știm că reflexele colonialiste <clears throat> sunt întotdeauna gata să-și facă reapariție atunci când e vorba de acapararea de noi bogății. <clears throat> Mm, trebuie să vedem uh, în ce măsură guvernanța internațională a oceanelor e pentru noi de importanță majoră și chiar fundamentală. E o chestiune extrem de importantă pentru omenire, știți cu toții, rolul pe care îl joacă oceanele ca element uh, motrice pentru uh, reglementarea problemelor legate de climat și de temperatură. <clears throat> ce e grav în prezent este combinația unui număr de mai mulți factori care aduc prejudicii considerabile rulului motrice pe care l-au OCN. Acești factori i-ați amintit, mm, factorul demografic, presiunea considerabilă care decurge din acestea, schimbările climatice și, de asemenea, ceea ce se numește creșterea albastră și bogățiile din ocean. Și în funcție de aceste elemente, trebuie să încercăm să acționăm. Vreau să insist asupra unui aspect <clears throat> pe terenurile emergente. În ce privește biodiversitatea, ne confruntăm în prezent cu al șaselea val de dispariția unor specii. În mări nu suntem departe de o situație la fel de tragică, pentru că dacă rapoartele științifice sunt uh, pertinente, ele afirmă că până în 2050, dacă vom continua ritmul uh, actual, nu va mai rămâne niciun pește, niciun cochilie nici un crustaceu cunoscut pentru pescuitul comercial. Iată situația, iată motivul pentru care guvernanța și protecția sunt importante. Iată de ce începutul tuturor începuturilor este să <clears throat> existe o stare de drept și suntem departe de o situație de drept pentru oceane și cred că este o miză majoră aceasta. Și știm că forțele prădătoare se vor elibera în uh, fundul oceanelor dacă noi nu impunem o guvernanță și dacă nu impunem o stare de drept. Și cred că Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial în acest sens. Se afirmă adesea că guvernanța mondială a oceanelor e mult prea fragmentată, puțin eficace și greu de înțeles. E adevărat și vreau să insist asupra necesității unui cadru înnoit, întrucât în prezent se bazează pe o convenție care datează din 1982, deci trebuie să fie actualizată și trebuie de asemenea să avem mai multă coerență și mai multă transparență în ansamblu, sprijinim raportul colegului nostru și vom face diverse propuneri de îmbogățire a acestuia. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumim! Acum ajungem la sfârșitul intervențiilor raportorilor din umbră. Mă scuzați, nu văzusem că ați venit uh, în sală, doamna Angstrom. Vă dau cuvântul și dumneavoastră. Eu vorbesc în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm această comunicare uh, comună a Comisiei în legătură cu guvernanța oceanelor. Raportul domnului Faria e un punct de pornire foarte bun și nu avea decât câteva comentarii. Să am și niște întrebări pentru comisie. Am făcut multe pentru a reduce utilizarea pungilor de plastic în Uniunea Europeană. Avem și acele metode de măsurare și faptul că plasticul practic trebuie interzis acum. Să problema aceasta nu va soluționa, dacă soluționăm problema pungilor de plastic, nu va soluționa problema plasticului din oceane. Plasticul e folosit câteva minute, însă în mediul marin practic nu se dezintegrează niciodată. Deci e ceva ce rămâne pe vecie. Deci vrem o strategie a Comisiei în legătură cu plasticul, în cadrul economiei circulare, să fie moștenirea de mediu a Comisiei Juncker. Aveți ocazia să faceți ceva important pentru viitorul oceanelor noastre, deci vă luați angajamentul pentru a reduce și gestiona folosirea plasticului. Până acum, doar uh, măsuri voluntare s-au impus și acestea nu au dat uh, rezultatele mm, mulțumitoare. Știu că acum sunteți pe cale de a redacta, a elabora această strategie, strategia plasticului și hotărâți nivelul de ambiție. Înainte de a uh, face acest lucru, de-abia ați început și consultările părților implicate, deci cum veți integra rezultatele studiilor și consultărilor dacă abordarea strategiei pare deja să fie prestabilită. Și un alt lucru care ne îngrijorează, mineritul în uh, străfundurile mărilor din strategia albastră. Acest minerit e o mare amenințare la adresa durabilității și biodiversității și contravine obiectivelor de dezvoltare durabile. De ce promovează uh, Comisia acest fel de minerit în uh, comunicarea sa? Citez din ce spune Comisia. Comisia va oferi orientări în ce privește exploatarea resurselor naturale de pe fundul uh, mărilor europene pentru a ajuta statele membre să-și uh, respecte obligațiile de conservare marină. Cum faceți legătura aici cu regulamentul pentru exploatare care uh, e discutat acum la autoritatea cu privire la fondurile mărilor? Organul ONU care se ocupă de acest domeniu a spus că fundul marin, fundul mării este practic patrimoniul omenirii, iar activitățile din această zonă ar trebui să fie gestionate din prisma beneficiilor asupra omenirii pe ansamblu. Din păcate, în comunicarea Comisiei există mari neajunsuri, nu credem că vor putea fi gestionate activitățile care se vor desfășura pe, în aceste zone. Deci de ce nu discută Comisia cu autoritatea pentru fundul mării? Și vă mai pun încă o întrebare. Eu sunt din Danemarca și nu mă mândresc cu țara mea. Știu că Danemarca a făcut tot posibilul pentru a dilua strategia referitoare la poluarea mărilor și oceanelor. Au făcut tot posibilul. Au legalizat acvacultura acum într-o zonă urbană, Kattegat, fără să informeze membrii comunității în legătură cu acest lucru. Comisia ar trebui să fie mult mai deschisă să le spună statelor membre când fac așa ceva și ar trebui să se afle toate aceste informații nu e o problemă doar uh, daneză națională, ci o problemă europeană și mi se pare că totul se discută în spatele ușilor închise. Nu e corect. Totul ar trebui să se facă pe față. Și Comisia ar trebui să profite de ajutorul nostru al Parlamentului European în loc să se lase um, um, controlată și um, impresionată de guvernul danez. Vă mulțumesc. Acum Raportorul de la CESE, domnul Simons, uh, este rugat să contribuie și dumneavoastră la discuții timp de 3 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. M-am înțeles cu secretariatul că aveam uh, dreptul la 2 minute și 59 de secunde. Deci voi încerca să respect acest timp. Trebuie să vă spun că pentru mine a fost o mare plăcere să ascult părerea membrilor comisiei dumneavoastră în legătură cu acest raport. Voi fi foarte succint și vă voi spune că atunci când am uh, luat legătura în prealabil cu raportorul, înainte ca dumnealui să înceapă să redacteze raportul, am constatat deja că eram pe aceeași lungime de undă. În uh, Comitetul Economic și Social în cadrul instituției noastre suntem de acord cu acest document uh, cu privire la guvernanța oceanelor. Chiar dacă, bineînțeles, uh, avem și câteva comentarii de făcut. Una din observațiile mele se referă la ceea ce am auzit astăzi și anume faptul că trebuie acționat uh, urgent. Raportorul merge și mai departe. După lui atrage atenția Comisiei asupra faptului că trebuie stabilite niște termene clare. Și noi ne dorim același lucru. Vrem ca în alta reprezentantă și Comisia să se pună imediat pe treabă pentru a stabili un calendar. Și aș vrea să profit de timpul care mi-a mai rămas pentru a aduce în discuție trei aspecte pe care mi-aș dori să le fi găsit în raportul dumneavoastră. Vă voi spune, deci, care sunt uh, elementele uh, respective. În primul rând, forul părților uh, implicate din Uniunea Europeană, dar fiindcă e vorba de un uh, de o temă univers, uh, universală și transversală, trebuie implicate toate părțile aici. Doar așa am putea Uh, veni cu o soluție. Acum, în ceea ce privește exploatarea fundului marin, noi propunem să se facă evaluări în funcție de zone. Asta se face și pe pământ. De ce nu am putea să facem asta și uh, în zonele marine? Și încă un lucru care nu se află nici în propunerea comisiei și nici în proiectul dumneavoastră de raport. Noi la Comitetul Economic și Social ni s-a părut important ca pentru a spori ocuparea, ar trebui să vedem ce competențe, ce calificări și ce uh, formări există în uh, acest uh, domeniu. Deci, încă o dată, acestea sunt cele trei elemente pe care am ținut să vi le aducem în vedere. Vă mulțumim și pentru respectarea timpului. Acum Membrii comisiei vor putea interveni. Doamna Dali este prima. Vă rog să respectați două minute doar. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc uh, colegului Faria, raportorului, pentru acest text cu elemente importante. Să mă voi concentra și eu pe trei aspecte care împreună cu, în legătură cu care credem că ar trebui să fim mai atenți. Emisiile de la sectorul maritim, din sectorul maritim. Sunt de acord cu colegul meu raportor din umbră socialist. Ar trebui să spunem că porturile uh, europene ar trebui să le ofere Uh, electricitate acestor nave atunci când acostează în porturile europene pentru a-și putea opri uh, motoarele uh, cu sulf și așa mai departe care poluează așa de mult și să aibă acces deci la electricitate accesibilă în porturi. Deci voi înainta amendamente în acest sens de asemenea, pentru folosirea gazului natural lichefiat pentru nave, un combustibil mult mai curat decât cel, cele folosite actual. Mai ales când ne gândim cât de mult uh, poluează aceste nave. O altă problemă, deșeurile marine. Dacă lucrurile continuă tot așa, mările și oceanele din jurul nostru vor ajunge să conțină o tonă de deșeu la 3 tone de pește. Și asta se va întâmpla în mai puțin de 10 ani din momentul actual. Deci vom înainta propuneri pentru a avea niște inițiative menite să soluționeze această problemă atât de gravă. Și un ultim lucru. Faptul că trebuie să punem mult mai mult accentul pe cercetare. Mai ales uh, deoarece știm că um, eforturile de atenuare a schimbărilor climatice au aici clar o legătură cu politicile noastre uh, de mediu, ar trebui să ne dăm seama că aici există potențialul de a ne sprijini obiectivele durabile, mai ales în ceea ce privește sectorul transporturilor și schimbarea climatică. Iar noi, Parlamentul, ar trebui să punem în continuare accentul și să cerem și Comisiei să înființeze capacitatea bazată pe Copernicus pentru monitorizarea gazelor cu efect de seră, mai ales a dioxidului de carbon, pentru a putea influența în mod pozitiv uh, uh, eforturile de combatere a schimbării climatice. Domnul Florent, mulțumesc și eu raportorului. Sunt de acord cu ce ați spus Însă, dacă îmi permiteți, aș vrea totuși să vă spun că noi reacționăm de parcă ar fi începutul acestei activități legislative, dar de 20 de ani lucrăm pe dosarul ăsta. Când se spune că 80% din deșeurile din mări și oceane provin de pe uscat, cum e posibil așa ceva? Ce fac statele membre pentru a împiedica ca aceste gunoaie și deșeuri să ajungă în mare și în ocean? Noi ne înșelăm dacă ne închipuim că vom schimba totul doar printr-un text pe care îl credem. Poate noi credem, poate suntem mulți care credem în această iluzie, însă va fi nevoie de mult curaj pentru a aplica regulile europene la noi, reguli pe care le-am uh, adoptat cu o majoritate foarte clară. Dacă ne închipuim că noi texte și noi cifre vor uh, duce la soluționarea situației, uh, ne facem o iluzie. Trebuie să se schimbe mentalitățile în primul rând. În 28, peste 28 de ani vom avea al 24-lea document legat de mediu și ne vom da seama și atunci că nici ăsta n-a fost pus în practică. Domnule vicepreședinte, sunteți încă tânăr și naiv. Pe vremuri, când eram președintele acestei comisii, am invitat reprezentanții permanenți care, ai țărilor care nu respectă regulile europene. Asta am făcut eu. Eu cred că așa trebuie să fim mult mai incisivi, să-i tragem de urechi. Și în mod excepțional sunt de acord cu colega noastră, care, cum se numește, verzi. Să fim mult mai combativi. Să nu ne închipuim că soluționăm ceva doar dacă stabilim noi niște obiective pe hârtie. Nimic nu se va soluționa. Mi-aș dori să fiu așa de tânăr pe cum mă credeți dumneavoastră, însă asta e, sunt mai în vârstă. Continuăm discuțiile, doamna Piric. De raporteur, ik eh, ben helemaal er-, het mee eens dat we... Eh, Mulțumesc. Sunt eh, întru totul de acord că oceanele sunt importante și trebuie să ne concentrăm atenția asupra lor. Dar am câteva comentarii și mm, aș vrea să aflu părerea comisiei. Poluarea provenită din agricultură. Aș vrea să știu dacă cifrele despre care ni s-a vorbit, despre care ni s-a vorbit înseamnă că poluarea a fost redusă. Vreau să știu uh, dacă este adevărat sau nu. Apoi, uh, în ceea ce privește pescuitul, pescuitul durabil și folosirea durabilă a oceanelor și noile metode de pescuit, toate acestea sunt importante dacă vrem să asigurăm o bună gestionare a pescuitului și a rezervelor de pește. Sper că aceste noi tehnici vor fi sprijinite, fiindcă s-au Uh, s-au luat inițiative finanțate din bani europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, dar fiindcă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vreau să dau cuvântul uh, Comisiei domnul Papa Constantinu. Thank you very much. Um... Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Faria pentru acest proiect de raport și uh, vreau să mulțumesc membrilor comisiei dumneavoastră pentru comentariile lor constructive. Pentru prima dată, Comisia Europeană și un alt reprezentant dau o declarație de politică de acest fel asupra oceanelor. Este deci un mare pas înainte. Așa cum au subliniat uh, raportorul și raportorii din umbră, contextul internațional actual ne oferă, oferă Uniunii Europene un prilej extraordinar de a fi vârf de lance în ceea ce privește multe subiecte importante, cum ar fi schimbările climatice sau agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă. Această agendă privind durabilitatea oceanelor este foarte importantă, mai ales în contextul ODD 2030, mai ales uh, obiectivul numărul 14. Vreau să mă refer la conferința ONU uh, privind ODD 14, care a avut loc în martie anul acesta, în care Comisia Europeană și Parlamentul European uh, au participat, iar domnul Faria era șeful delegației Parlamentului European. Această conferință a reprezentat un mare pas înainte în ceea ce privește discuția din domeniul public la nivel internațional în ceea ce privește modul în care ne putem proteja mai bine oceanele. Uniunea Europeană și-a anunțat angajamente importante și scopul nostru clar este de a menține imboldul pe care l-am primit și angajamentul nostru anul acesta la Malta, pe 5 și 6 octombrie, Uniunea Europeană va găzdui o conferință internațională de proporții pe tema oceanelor. Prin intermediul acestei comunicări privind guvernanța oceanelor, eh, instituim o agendă pe baza a trei domenii prioritare. Primul, îmbunătățirea cadrului de guvernanță a oceanelor internațional, va duce la promovarea, ratificarea și aplicarea instrumentelor privind guvernanța oceanelor internaționale și uh, tot în acest cadru vom uh, analiza modul în care se poate promova în mod durabil și modul în care se uh, poate aplica planul privind uh, consolidarea biodiversității maritime în afara jurisdicției naționale, apoi a doua prioritate, reducerea presiunii antropice asupra oceanelor. Vom încerca să facem acest lucru prin intermediul folosirii uh, opțiunilor pe care le avem și consolidării biodiversității, precum și combaterea schimbărilor climatice. Al treilea domeniu este consolidarea cercetării asupra oceanelor și datelor disponibile. Vrem să îmbunătățim cunoștințele pe care le avem la dispoziție. Tehnologiile noi ne oferă noi șanse, iar noi ar trebui să, ne, să profităm de pe urma acestora. Iar ca răspuns la întrebarea adresată de uh, domnul Bocken, vreau să Doamna Bochen, vreau să vă spun că Doamna Aucăn, mă scuzați, vreau să vă spun că strategia privind uh, plasticul va fi uh, gata anul acesta și aceasta va intra în cadrul privind revizuirea directivei privind deșeurile și directivei privind um, um ambalajele. Iar în ceea ce privește uh, mineritul pe fundul mărilor, acest uh, subiect este de mare interes în întreaga lume. Vreau să vă spun că ISA um, definitivează acum codul maritim privind uh, extracția și um, noi urmărim de în, cu mare atenție ce se întâmplă acolo. Aceste evoluții sunt extrem de importante și acest subiect va intra în acest cadru, iar Comisia este implicată în mai multe proiecte alături de statele membre și Uh, alături de institutele de cercetare și uh, mediul profesoral, pe marginea acestui subiect extrem de delicat, iar una din, unul dintre proiectele cheie îl reprezinte proiectul MIDAS. Un lucru foarte important pentru noi îl reprezintă faptul că toate acțiunile care țin de oceane, fie că e vorba despre cercetare, deșeuri, schimbări climatice, securitate, toate țin uh, de o abordare holistică. Presiunea mm, și problemele oceanelor sunt uh, interconectate, iar soluțiile trebuie să fie și ele uh, interconectate. Succesul acțiunilor noastre depinde de implicarea noastră cu partenerii internaționali, fiindcă este vorba despre o provocare globală. Una dintre principalele acțiuni pe care le propune această comunicare este uh, instituirea de parteneriate cu țări cheie privind oceanele. Acest lucru a fost subliniat și de domnul raportor și de raportorii din umbră, eh, lucru pentru care le mulțumesc. Domnilor și domnilor, prin intermediul acestei comunicări ne-am manifestat ambiția de a juca un rol foarte important în ceea ce privește bună gestionare a oceanelor. Am primit deja sprijin din partea Consiliului, care a adoptat care și-a adoptat concluziile privind eh, guvernanța internațională a oceanelor în aprilie și a transmis un mesaj foarte important de progres. Avem nădejde, dacă putem conta pe Parlamentul European ca un partener de nădejde în acest proces extrem de important. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Iar acum dau din nou cuvântul domnului raportor pentru scurtă concluzie. Domnule Faria, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să mulțumesc uh, contribuțiilor uh, și observațiilor făcute de care țin cont, bineînțeles, că există foarte mari îngrijorări care s-au fost ridicate aici și mi-aș dori ca acestea să, să-și regăsească locul în document și uh, foarte multe uh, idei din documente au fost rodul discuțiilor între grupurile politice, dar aș vrea să mergem mai departe și, într-adevăr, am primit contribuții din partea colegilor și, și în continuare primesc și voi primi, pentru că acest text trebuie să fie îmbunătățit, clar. Este un text, un document uh, rezonabil de bun, uh, nu extrem de bun, dar trebuie să se concentreze asupra unor aspecte care au fost ridicate aici. Eu am uh, luat foarte multe notițe, nu o să le repet pe toate, dar vreau să vă spun că este important să avem o viziune nouă, așa cum s-a spus aici. Și vreau să vă spun că una dintre lucrurile care mă îngrijorează foarte mult reprezintă emisiile din uh, domeniul transporturilor maritime, toate emisiile, nu doar de dioxid de carbon. Și așa cum știți, eu m-am ocupat de un alt uh, raport uh, privind emisiile de dioxid de carbon din, uh, din domeniul transportului maritim și sper că prin acest document uh, voi vom reuși să ne extindem mai mult, să vedem ce se va întâmpla pe viitor, dar vreau să vă spun că săptămâna viitoare la începutul săptămânii voi fi la Organizația Maritimă Internațională la Londra și acesta va fi unul dintre subiectele pe care le voi aborda acolo. În rest, um, vreau să vă mulțumesc tuturor, bineînțeles, și vreau să spun că am luat foarte multe notițe pentru a face unele modificări, după care vi, vă voi prezenta documentul tuturor. Încă o dată vă mulțumesc tuturor. <clears throat> Mulțumesc, domnule Farie. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 iulie la ora 11 dimineața. Votul la TRAN va avea loc pe 25 septembrie, la ENVI pe 28 septembrie și votul în plen va avea loc în a doua ședință plenară din octombrie. Încă nu s-a aprobat acest lucru, dar ne așteptăm ca votul să aibă loc în ședința plenară numărul 2 din octombrie. Am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la vot. O strategie europeană pentru mobilitate nepoluantă. Raportor uh, este domnul Zofoli. Sunteți gata? Aveți uh, cartelele de vot? Și sper că uh, funcționează. Începem votul. Mai întâi compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 68, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Compromisul 17. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 76, 75, se corectează președintele. 75, a doua parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 76, acum pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentele 80 și 270 identice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge, dar haideți să verificăm. Se închide votul. Nu, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 95 nu se votează, fiindcă ține doar de competența TRAN. Trecem mai departe la 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 109 nu este caduc. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112 pentru. Vă rog, ridicați mâna cum trebuie pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Se închide votul. Se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri. Tot la fel, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 și 142 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. 138 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, verificăm 144 electronic. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 169 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se închide votul. Se respinge. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Se închide votul. Se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 215 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 216 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 217 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 218 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, compromisul 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 246 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, compromisul 22, verificăm 246 electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 271. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 272. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 273 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. 275 pentru. împotriva abțineri, se adoptă. 277 pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. Nu, se adoptă. Toți 78 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 279 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru. Împotrivă, abțineri. Să verificăm. Se închide votul. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru. Haideți să verificăm 35. Verificăm electronii 35. Se închide votul. Se adoptă. 36 pentru. Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Cu aceeași majoritate. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final, vot electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. is, uh, no, it's not renewables because we have swap. It's gross debt adoption Okay. So. Așadar, cei care doresc să părăsească încăperea după sesiunea de vot să rugați să o facă acum, pentru că am dorit să trecem mai departe cu punctul 9, raportul doamnei Grostet cu privire la testul proporționalității înainte de adoptarea de noi reglementări privind profesiile. și dă o pauză de 30 de minute, de 30 de secunde se corectează vorbitorul, pentru cei care doresc. Azi vreau o pauză de 30 de minute. Good? Okay. It's Dali. Dali. Yeah. Good. Then we Bun, deci ne continuăm activitatea, vă rog. Concentrați-vă pe punctul următor, raportul Grostet. Și vreau să-i dau imediat cuvântul doamnei Françoise Grostet. Doamna raportor, aveți cuvântul. Merci <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem o propunere din partea Comisiei care vrea să introduc o procedură structurată pentru un test de proporționalitate referitor la noile măsuri adoptate de statele membre pentru a <clears throat> încadra profesiile reglementate. Înțeleg foarte bine raționamentul comisiei. Am avut ocazia, de fapt, să fac schimburi de păreri cu reprezentantul comisiei. Cu toate acestea, mi se pare că specificitatea profesiilor de sănătate specificitatea misiunilor de serviciu public al profesioniștilor sănătății și vreau să profit de ocazia pentru a sublinia importanța. E prost avut în vedere de acest proiect de directivă, motiv pentru care eu propun să se excludă aceste categorii din domeniul de aplicare. În prezent, statele membre trebuie deja în cadrul articolului 59 din directiva referitoare la recunoașterea calificărilor profesionale deci trebuie statele membre să se asigure că măsurile pe care le adoptă pentru a proteja anumite profesii reglementate sunt justificate și absolut necesare. Nu se pune sub semn întrebări acest lucru. Profesioniștii sănătății vor rămâne în orice caz uh, supuși acestui exercițiu, indiferent ce se întâmplă, adică aplicarea articolului 59 din directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. Cu toate acestea, consider că vom trece de la o supraveghere ex post obișnuită la o evaluare ex ante, sistematică, și consider că asta va complica prea mult procedura, ar fi prea complicat de pus în aplicare, excesiv de birocratic, ceea ce reproșăm cu regularitate Uniunii Europene și între altele Comisiei Europene. Evident, Comisia vine cu argumente și explică că n-a făcut decât să codifice jurisprudența existentă, că vrea să clarifice regulile pentru a fi același pentru toți, pentru a evita lipsele de precizie juridică care duc la acțiune în instanță. Înțeleg foarte bine aceste argumente. Cu toate acestea, acolo unde Comisia vede o incertitudine juridică, profesioniștii sănătății ei văd flexibilitate pentru statele membre și consideră că trebuie să se permită statelor membre să-și adapteze sistemele de îngrijiri specificităților locale, <clears throat> cum a recunoscut și Curtea Europeană de Justiție în jurisprudenței. Nu o să mă lungesc cu vorba, pentru că, pe scurt, vă mărturisesc că înțeleg foarte bine obiectivele comisiei, dar <clears throat> știm că iadul sau drumul spre iad e pavat cu intenții bune și, în cazul de față, vrem să precizăm regulile de la articolul 59 din directiva calificări profesionale. Mi se pare că Comisia pune în aplicare o procedură extrem de complicată care prevede, adevărat, excepții pentru a proteja sănătatea publică, dar <clears throat> creează un cadru care mie mi se pare extrem de constrângător. Făcând acest lucru, Comisia cu această propună poate pur și simplu să împiedice sau să ridice obstacole în capacitatea statelor membre de a aplica reglementări în materie de protecție a sănătății, <clears throat> reglementări mai adaptate situației locale, motiv pentru care vă propun, dragi colegi, să limităm domeniul de aplicare la aceste propuneri de directivă și să excludem așadar profesiile de sănătate. Și vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă. Acum, raportorii din umbră se pot exprima o să vă rog să nu depășiți cel mult patru minute. Primul de la grupul S și de doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, o înlocuiesc pe colega Gentile, care era raportor din umbră la acest aviz și o să vă comunic poziția ei legată și de acest aviz. În primul rând, îi mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul de aviz Luăm notă de poziția raportoarei de a exclude profesiile de sănătate din domeniul de aplicare a proiectului de directivă, având în vedere caracterul de serviciu public pentru aceste profesii. În acest moment, ca grup, ne gândim la această opțiune și sunt în derulare discuții în grupul nostru. Vom continua să examinăm această poziție. De fapt, directiva a calității profesionale stabilește cerințe proporționale și aici profesioniștii sănătății sunt incluși. Ce propune doamna raportor ar fi o excepție excepțională cu argumentele pe care le promovează. Știu că organizațiile umbrele europene care acoperă și dentiștii și profesia medicală sunt vizate prin includerea în uh, meserie de sănătate în directivă, când sunt și alte directive, directiva servicii, printre altele care i-au exclus din motive de siguranță a pacientului și de asemenea de sănătate publică. Și înțelegem la fel de bine că în prezent sau până în prezent sănătatea ține de competența statelor membre, această directivă ar afecta și principiul subsidiarității în acest context, dar am vrea să ne mai gândim la poziția adoptată în raportul Schwab, care va fi disponibil în curând și ca grup vom uh, propune amendamente în această privință pentru a ne asigura că scopul final și această directivă privind testul proporționalității va avea beneficiile și avantajele scontate <clears throat> cu această directivă și prin amendamentele pe care le vom prezenta la momentul potrivit. Mulțumesc. Mulțumim. Din partea grupului al de, doamna Meissner acum. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Vorbesc în numele colegei Müller, care este raportarea fictivă din grupul nostru. Îi mulțumesc, doamne Grostet. În acest proiect de raport, care abordează cele două subiecte care ni se par uh, punctele hotărătoare din proiectul comisiei, și anume povara administrativă și limitele de acces la profesie. Sunt elemente importante pentru protecția sănătății consumatorilor și cred că Comisia uh, de acord cu acest lucru. Directiva privind profesiile prevede deja o examinare a relativității. În acest sens, Comisia a <clears throat> făcut an greșel. Această propunere trebuie să ducă la o directivă care să aducă o mai mare claritate, o mai bună aplicare, iar comisia noastră consideră că va trebui să se facă unele îmbunătățiri suplimentare. În primul rând, serviciile de sănătate nu sunt servicii clasice, pacienții nu sunt consumatori sau utilizatori de servicii. Deci există o specificitate a meseriilor sănătății, lucru trebuie, care trebuie recunoscut și nu trebuie neapărat excepții. Trebuie să spun aici că trebuie să mai discutăm în grupul nostru pentru că asta spune colega noastră, doamna Miller, În al doilea rând, această directivă trebuie să ducă la o mai bună aplicare a examinării limitele de acces la profesie care există în baza protecției consumatorului și sănătății publice să nu fie împovărate excesiv de constrângeri birocratice și nici să îi împovărăm prea mult pe cei care trebuie să răspundă și care de fapt îndeplinesc deja condițiile cerute. Trebuie să ne asigurăm că examenele legate de caracterul relativ să aibă un caracter relativ în sine. Mulțumim. Acum, domnul Enc de la grupul GUE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai întâi vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest proiect. unde subliniază îngrijorările legate de aceste subiecte. Ce pot să spun despre acești 22% din lucrătorii europeni care sunt în profesii reglementate. Aproximativ 15 uh, milioane. Deci vă dați seama că e o problemă importantă implementarea de controle exante adecvate care ar avea un impact uh, serios asupra celor care sunt în acest domeniu și ar fi bine să țină cont de experiențele din alte țări. Libertatea de circulație e fundamentală în Uniunea Europeană și cred că acest raport e o posibilitate de a ne ridica împotriva protecționismului din unele state membre în ce privește anumite profesii. Cred că există bariere de reglementare nejustificate care limitează capacitatea de a participa la o anumită profesie și are și un impact asupra prețurilor. Pentru mine, cel mai important este libertatea de circulație în Europa, pentru care e necesar ca lucrătorii să-și exercite profesia în statul membru pe care îl aleg ei. Ar trebui să existe posibilitatea de a face asta cât mai ușor. Cred că un fel de regulă uniformă în acest sens e mult mai bună decât o abordare mai fragmentară. Mulțumesc. Acum, domnul Eckhart. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru proiect și am trei amendamente. Cea mai mare discuție pe care vom avea dacă vom exclude sau nu profesiile de sănătate ca să fiu cinstit, noi, Berzi, eram destul de mulțumiți de propunerea comisiei în varianta actuală. Acum vedem că doamna raportor propune să facă o excepție pe care o examinăm. Dar avem unele întrebări. Poate doamna raportor ar putea să detalieze ca și noi să ne definitivăm poziția. În primul rând, desigur că este destul de clar, după cum a spus și doamna Dali, legătura clară cu directiva calificărilor profesionale, unde profesiile de sănătate nu sunt excluse. Deci se creează acum două directive diferite. Într-una sunt excluse, din cealaltă nu. Oare nu creăm acum o legislație proastă? În al doilea rând, nu sunt sigur ce își propune să realizeze doamna raportor, cu excepție ce crede că nu pot face statele în prezent și ar fi făcut mai dificil de directiva aceasta, ținând cont și de faptul că există articolul 5 aici, în care statele membre pot să utilizeze obiective de interes public pentru a aduce modificări în legiferarea legată de profesie. Articolul 5 pare să le dea deja posibilitatea statelor membre să facă asta. Deci de se excludem apoi o întreagă profesie. E o întrebare care ne preocupă și așteptăm răspunsurile doamnei raportor în legătură cu ce crede ea că ar putea eventual împiedica statele membre să facă și, prin urmare, să ne oblige să facem o astfel de excepție. Iar uh, un ultim element, după cum am spus, suntem destul de mulțumiți de propunerea Comisiei Vom propune doar câteva amendamente legate de articolul 7, consultarea partidelor implicați și articolul 9, transparența, amendamente minore. În rest, suntem foarte mulțumiți de proiectul de directivă al Comisiei și așteptăm cu interes discuțiile cu raportorii din umbră și cu doamna raportor, în special în legătură cu ideea de a accepta sau nu o excepție pentru profesiile de sănătate. Mulțumesc. Mulțumim. Acum din partea membrilor comisiei care doresc să intervină? Câte trei minute cel mult. Mai întâi, domnul Liza. Mulțumesc, domnule președinte. Iau sprijin propunerea doamnei Grostet, cred că e o neliniște în profesia de sănătate în ce privește sporirea birocrației. Dacă acum va apărea o evaluare și adoptăm propunerea comisiei, nu credem că ar fi suficient pentru a atenua aceste neliniști. În fine, nu cred că există motive convingătoare mm, care să justifice acest, acest proiect al Comisiei. Domnul Schwarz cred că va prezenta ceva comparabil și dacă avem garanții apoi din partea Comisiei că se ține cont de dubile noastre, vom putea să mai discutăm, dar cred că trebuie să fim extrem de prudenți cu acest subiect și în calitate de Comisie de Mediu trebuie să mergem pe linia propunerii doamnei Grostet. Mulțumim acum, doamnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să spunem că profesiile de sănătate sunt un domeniu în care există obstacole care trebuie îndepărtate și se justifică doar parțial. E adevărat pentru medici, pe personalul de îngrijire și așa mai departe. Pot să spun ce am văzut săptămâna trecută, nu se legă direct de asta, dar am văzut un medic italian care a fost pregătit în Germania, s-a întors în uh, Italia, acum i se refuză uh, să dea examene în Germania, deși a studiat în Germania, pentru că nu mai are domiciliu în Germania. Și nu e înscris în Ordinul Medicilor din Germania. Este cu totul absurd. Ar trebui să vedem uh, mai de aproape ce se justifică și ce merge în sensul interesului pacienților și care sunt limitele sau obstacolele pur naționale care sunt destinate să garanteze piețele naționale. Cred că avem misiunea de a ne ocupa de a doua categorie și a găsi soluții, în special din cauza faptului că profesiile de sănătate sunt extrem de solicitate în întreaga Europa și că este perfect rezonabil să avem un schimb de profesioniști. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult. Guten Begründungen gibt, warum die Gesundheitsberufe hier aus. Sunt de acord cu ce a spus doamna Grostet. E foarte logic și de bun simț. Cred că o să mai discutăm în grupul nostru Deocamdată avem impresia încă nu, să, nu avem garanții pentru că interesele acestor profesii să fie aparate și în alte state membre. Vom discuta și revenim peste câteva zile. Mulțumesc. Acum din partea Comisiei o intervenție. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor uh, membrilor pentru părerile exprimate astăzi aici și cu siguranță nu vă va surprinde să aflați că, bineînțeles, Suntem încântați să vedem că o serie de eurodeputați ne sprijină și sunt de părere că serviciile de sănătate ar trebui să-și găsească locul în propunere. Domnule Elize, vreau să vă ofer cât mai multe asigurări și, bineînțeles, dacă sunteți, dacă aveți nevoie, pot contribui cu mai mult. Profesiile medicale sunt uh, o parte importantă din directiva cu privire la calificări revizuită în 2015, iar legiuitorul dumneavoastră ați introdus o procedură și niște reguli în directivă pentru a ne asigura că acest regulament uh, este proporționat din punct de vedere tehnic, adică îndeplinește obiectivele pentru care a fost stabilit protejarea sănătății, bineînțeles, dar și de asemenea că nu merge dincolo de ceea ce este necesar, că nu creează obstacole față de libera circulație a tinerilor uh, absolveți sau cei, a celor care exercită deja această profesie. Această procedură și introdusă de directiva cu privire la calificări a fost introdusă cu statele membre Aproape toate statele membre și-au adaptat legislația. Există anumite state și există anumite profesii în legătură cu care nu am primit informații în legătură cu proporționalitatea. Și bineînțeles că s-au inclus și um, profesiile din domeniul medical. Am oferit și orientare statelor membre, le-am ajutat pentru a evalua proporționalitatea legislației existente și am văzut că de foarte multe ori, inclusiv în cadrul uh, profesiilor legate de sănătate, statele membre întâmpinau greutăți, nu reușeau să urmeze de aproape orientările noastre pentru a explica exact ce înseamnă proporționalitate și dacă legislația lor era proporțională sau nu. Orientările noastre se bazau, bineînțeles, pe o explicare meticuloasă și o interpretare meticuloasă a Curții Europene de Justiție, care de multe ori a avut astfel de cauze legate de proporționalitate. Și a făcut-o și în domeniul îngrijilor de sănătate, foarte adesea. Deci am analizat această jurisprudență cu mare atenție, le-am oferit statelor membre informații și indicații de-a lungul acestui proces, care nu a dus la rezultatele la care ne așteptam noi, și de aceea până la urmă Comisia a hotărât să vină cu o propunere de a institui o abordare mai structurală. Asta nu modifică, bineînțeles, ce s-a făcut în cadrul revizuirii, revizuirii reciproce. Deci ceea ce avem noi pe fond în propunere este ceea ce Curtea Europeană de Justiție a hotărât uh, prin jurisprudența ei. Deci și în domeniul uh, grijilor de sănătate. Nu impunem nimic uh, suplimentar statelor membre, încercăm să explicăm ce înseamnă articol 59 din directiva cu privire la calificări și ce prevede tratatul și anume că regulamentul trebuie să fie proporționat și să fie justificat în ceea ce privește interesul public. Am avut uh, deci acea experiență cu orientările care nu a funcționat prea bine și acum încercăm să ajutăm statele membre să-și facă uh, treaba. Oricum vor fi obligate să o facă în conformitate cu tratatul și, uh, și respectând și directiva serviciilor. Înseamnă asta că am creat o povară administrativă suplimentară? Nu, nu cred. Niciun stat membru nu are cum să se gândească dacă să se gândească la implementarea unor legi fără să asigure un control al proporționalității. Și de ce e important să se înțeleagă la fel regulile? Nu introducem o procedură, nu le spunem statelor membre, faceți tot ce faceți în cadrul procedurii dumneavoastră, ci acționați ținând cont de anumite criterii de evaluare pe care trebuie să le folosești și să respectați standardele stabilite de CEJ. Deci nu avem o birocrație în plus aici. Nici profesiile nu sunt împovărate aici. Am auzit uh, plângeri din partea um, acestor profesii care se plângeau de legislație care le complică viața. Nu, legiuitorul trebuie să se asigure că legislația va, fi, va respecta principiul proporționalității și că vor avea de câștigat categoriile de uh, profesioniști respectiv. Deci noi vrem să le ușurăm viața, nu să le o complicăm pentru ca ei să-și desfășoare activitatea și să nu aibă în spatele lor o povară birocratică suplimentară. De asemenea, există și o serie de posibilități um, confortate cu jurisprudența pentru a determina nivelul de protecție pe care și îl permit, pentru a hotărâ ce, cum vor să reglementeze toate acestea respectând proporționalitatea, după cum spuneam, însă e ceva normal care s-a întâmplat așa de ani de zile. Deci nu le creăm greutăți statelor membre, nu le spunem din start la ce trebuie să ajungă, le spunem doar că atunci când vor să își modifice legislațiile, să țină cont de proporționalitate și de criteriile elaborate de Curtea Europeană de Justiție pentru a explica ce înseamnă proporționalitate în mod sistematic. Aceasta este propunerea noastră și spuneam, nu va exista o povară suplimentară pentru cadrele sanitare. Dacă există anumite detalii mai specifice, bineînțeles, comisia va fi dispusă să îmbunătățească textul în funcție de acestea. Vă mulțumim, îi dau cuvântul din nou doamnei Grostet, raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care și-au exprimat opiniile și aș vrea să uh, răspund la toate întrebările adresate. Mă bucur că avem această discuție, deoarece e ocazie de a lămuri multe lucruri. În primul rând, țin să precizez că e un aviz la un raport din Comisia IMCO. Domnul Schwab raportorul principal. Bineînțeles că am discutat de mai multe ori cu dumnealui și vă pot confirma ce v-a spus și colegul Peter Lize. Domnul Schwab se orientează pe aceeași poziție, anume excluderea profesiilor din domeniul sănătate. De ce o face? E un subiect care a tot revenit aici. Eu sunt de ani de zile de eurodeputată și de ani de zile tot discutăm despre această problemă. Să reamintim ce au spus și unii colegi în intervențiile lor. Această categorie nu are cum să fie tratată ca orice altă categorie de personal cei care lucrează în domeniul sănătății nu pot fi tratați ca o categorie comercială de profesioniști. E o profesie foarte controlată în fiecare stat membru, cu un statut aparte. Nu putem să îi considerăm ca restul categoriilor, deci să nu uităm acest lucru. În al doilea rând, E o categorie specifică. Se vorbea despre povara administrativă. Comisia ne spune că Ceea ce propunem noi nu schimbă nimic. Atunci, dacă nu schimbă nimic, de ce mai propuneți? Uneori ar trebui să spunem lucrurilor pe la ori venim cu o propunere care aduce ceva în plus, dacă nu aduce nimic în plus, nu are rost să mai vii uh, cu așa ceva. Gândiți-vă la câte persoane lucrează în domeniul sănătății un procent important din populația europeană. De ce să creăm neliniște în rândul acestei populații? De ce să-și pună oamenii ăștia atâtea întrebări când știm că avem deja un text? Profesia lor este deja reglementată de articol 59 din directiva cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale. Și când comisia ne spune că nu se schimb nimic, atunci Haideți să rămânem la acest articol 59 din directiva de recunoaștere a calificărilor profesionale și să nu mai venim cu ceva în plus și uh, eu, cred că într-adevăr s-a creat o povară administrativă. Comisia nu are dreptate și vă aduc ca să reacționez și la intervenția colegului de la Verde. Articolul 5 propune niște derogări care există, care vor fi însă foarte complex de dovedit deoarece va trebui să dovedești că sunt justificate în funcție de niște criterii foarte exigente, criterii din articolul 6. Dragi colegi, vă rog să citiți articolul 6. Când veți vedea care e lista de criterii, vă veți întreba dacă cei care lucrează în domeniul sănătății au timpul să facă toate aceste verificări. Deci mi se pare foarte complex de pus în practică. Comisia spune de asemenea că nu vor exista proceduri suplimentare, că ne bazăm pe criteriile existente nu însă va fi o nouă procedură, totuși trebuie recunoscut asta, vor fi făcute verificări sistematice și va trebui să existe un organism, o instituție care să se ocupe de aceste verificări. Și reprezentantului GUE care a revenit. Și mă miră să aud pe cineva din partea GUE care să apere liberalizarea în acest domeniu. Există deja libertatea de a te stabili ca profesionist în acest domeniu. Vă reamintesc, sectorul sănătății nu e un sector căruia să se aplice aceleași reguli de liber schimb. Aici prețurile nu vor scădea. Știm că totul e reglementat de statele membre, însă când cunoști această categorie și când știi cu câtă uh, hârțogărai trebuie ei să se lupte, nu știu câte documente de completat, regimurile de protecție socială sunt diferite de la un stat la altul și așa mai departe. Deci, pe lângă asta, să mai vii cu o nouă reglementare despre care ni se spune că a, nu va aduce mari modificări. Puneți-vă și dumneavoastră în locul acestor persoane. <laughs> Vă mai mirați după aceea că apare euroscepticism. Când dăm impresia și comisia își justifică existența, practic, prin aceste propuneri uh, suplimentare. Să fim foarte atenți. Vă avertizez, dragi colegi. Trebuie să fim prudenți. Există deja reglementare care le permite statelor membre să aibă flexibilitatea necesară. Comisia spunea, însă există state membre care lucrurile nu funcționează bine. Deci ce facem noi? Din cauza că există câteva cazuri care nu funcționează, vom crea o regulă în plus care va afecta toate cadrele medicale din 27 de state membre? Nu-i coerent așa ceva. Eu m-aș fi dorit ca din partea Comisiei să avem niște orientări. Asta ar fi fost mult mai eficace. Bineînțeles, eu voi colabora cu toți raportorii din umbră, le voi citi amendamentele și eu împreună sunt sigură că vom ajunge la o propunere corectă. Vă mulțumim, doamnă Grostet. Termenul pentru amendamente este 7 iulie la ora 11. Votul în Comisia Envi va fi pe 28 septembrie, iar în Comisia IMCU, Comisia de Fond, 20-21 noiembrie 2017. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume promovarea folosirii energiei din surse regenerabile. Raportor este Baseicut. Aș dori să-i dau direct cuvântul domnului raportor, domnului Eichhoff. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. E dosarul, dosarul At the end of last year, uh... de iarnă prezentat la sfârșitul anului trecut. E un pachet destul de mare, de la eficiență energetică către energie regenerabile, include și proiectarea pe piață și E clar că noi, Comisia Envi, avem o competență exclusivă în ceea ce privește criteriul de durabilitate legat de biocombustibil și biomasă și ulterior voi vorbi despre asta. Însă, în primul rând, noi, Comisia de Mediu, va trebui de asemenea să analizăm de aproape cum se promovează energiile regenerabile, deoarece vom da un aviz Comisiei ITRE, care e comisie pe fond, de fond. Și bineînțeles, o întrebare e ce uh, obiectiv va stabili UE pentru regenerabile. După cum știm, există obiectivul de 20% pentru anul 2020. Probabil că UE va atinge acest obiectiv, deși nu fiecare țară își va atinge obiectivele naționale și o țară care întâmpină greutăți, țara din care provin eu, cele de jos. Acestea fiind spuse, uh, ne întrebăm cum putem promova ulterior energiile regenerabile și trebuie să ne dăm seama că până în 2020 directiva pentru regenerabile a fost foarte utilă pentru dezvoltarea acestui sector în Uniunea Europeană. Din nou, vă dau exemplu țării mele de origine, țările de jos. Dacă n-ar fi existat această directivă cu privire la energie regenerabile, n-ar fi existat un acord energetic în țările de jos prin care să se stimuleze sectorul regenerabil. Deci vedeți că e un sector care practic a prins aripi și a prins având peste tot datorită existenței acestei uh, directive. Acum, obiectivul pentru 2020 înseamnă o creștere de 5% a ponderii energiilor regenerabile până în 2020. Dacă s-ar respecta propunerea Comisiei de a la 27%, ar însemna că după 2020 creșterea ponderii regenerabilor s-ar reduce de la o rată anuală de 5% până în 2020 uh, la o creștere anuală de 1% după 2020. O rată în scădere, deși noi știm că energiile regenerabile devin din ce în ce mai competitive și uh, nu e ceva ce să regrezi dacă te uiți la profilul nostru energetic pe viitor. Deci e o direcție pe care nu avem cum să o sprijinim. Trebuie să venim cu niște ambiții mult mai mari aici. Și aș vrea să vă spun de asemenea că s-au efectuat câteva studii, unul interesat de la Ecofiz și de la Institutul Tehnologic din Viena, de acum două săptămâni, studii care arată clar că dacă Uniunea Europeană va reduce ținta ponderii uh, energiilor regenerabile la sub 35%, va duce la uh, scăderea investițiilor în acest domeniu, ceea ce contravine, bineînțeles, afirmațiilor lui Juncker, care spunea că oi, trebuie să, de, să ajungă numărul unu mondial în ce privește energiile regenerabile. Deci există în continuare acest obiectiv. Deci dacă vrei să fii pe primul loc, însă în același timp să descurajezi investițiile în acest domeniu după 2020, am impresia că se întâmplă ceva Uh, greșit la comisie. Bineînțeles, eu știu, comisia poate să vorbească despre concluziile Consiliului din 2014, să din fericire noi, Parlamentul, nu trebuie să fim funcționarii Consiliului, suntem un Parlament de sine stătător. Studiul Ecofis și de la Institutul la Viena arată că semnalul corect transmis uh, investitor ar fi o țintă pentru energie regenerabile de 45% și e un obiectiv pe care îl putem atinge dacă avem la eficiența energetică o țintă de 40%, ceea ce propune și raportorul de la ENVI. Deci dacă e să ne uităm la coerența pachetului, 40% la eficiență și 45% ponderea uh, energiilor regenerabile ar însemna un pachet care să asigure uh, consecvență pentru întregul obiectiv. Și de aceea eu, ca raportor, propun acest obiectiv de 40% și le recomand tuturor să consulte aceste studii care recomandă aceleași cifre. Bineînțeles, va trebui să discutăm dacă va fi nevoie de obiective naționale după aceea. La ITRE va fi clar o dezbatere cheie pe această temă, însă eu unul cred că e nevoie de obiective naționale pentru a putea stimula inovarea în fiecare stat membru. Și ajung acum la discuția legată de energiile regenerabile și criteriul de durabilitate, biocombustibil și biomasă. Domnule președinte, cât timp am la dispoziție? Un minut mai am? E o discuție foarte importantă, domnule președinte. Două atunci. Hm. Ma, ce generos sunteți. Nu mai timp. Bun. Foarte rapid. Eu credeam că am mai puțin timp pentru acest dosar. E important să vorbim cum trebuie. Acum, combustibil din prima generație. Comisia propune să avem un prag treptat eh, de 38% către anul 2030. Am hotărât să nu modific asta, însă cred că această propunere reprezintă un instrument care nu face diferență între biocombustibili mai avansați, mai puțin avansați. De aceea eu vreau să echilibrez lucrurile și să introduc niște criterii de durabilitate aici, care să fac o demarcație. Și vreau să vă spun, tocmai am adoptat pachetul de rezol, raportul privire la mobilitatea redusă și acolo la compromisul 20 comisia noastră spune că își dorește o modificare indirectă a utilizării terenurilor. Deci deja am adoptat asta. Vă aduc la cunoștință, vă reamintesc asta. Deci să fim și noi cât de cât uh, consecvenți. De asemenea, acest Parlament uh, a cerut de multe ori să se excludă excluderea uleiului de palmier pentru folosirea biocombustibililor, pentru producerea de biocombustibil. Și știm că aici riscă, riscăm să există și um, cauze la OMC și am putea complica și criteriile aici pentru a exclude uleiurile de palmier. Și asta e adevărat pentru mulți biocombustibili de generația întâi și asta ar duce la creșterea proporției etanolului la acel prag de 3,8%. Deci dacă includem modificarea utilizării terenurilor, există un potențial pentru creșterea Uh, combustibilor care respectă aceste criterii legate de folosirea solurilor. Acum, dacă ne uităm la viitorul sectorului de transport, trebuie să existe să promovăm o concurență loială între electricitate și biocombustibil la transportul. Știm că pentru transportul de pasageri, dar și pentru camioane se pune problema va, viitorul se va baza pe electricitate sau pe biocombustibil. Și nu putem să stăm noi cu mâinile în sân aici. Propun aceea țintă de 6,8% pentru a asigura o concurență corectă între electricitate și biocombustibili. Și pentru a transmite un semnal clar producătorilor de biocombustibili avansați, eu aș include la această țintă și sectorul aviatic, deoarece acolo biocombustibilii avansați vor fi folosiți cu precădere, deoarece știm că pot juca un rol crucial aici. Dacă introducem sectorul aviatic în acest cadru, uh, vom încuraja uh, acest sector. De asemenea, anexa 9, care duce la multe critici de partea industriei alimentare sau uh, chimice. Ei ne spun, deja folosim o serie din acești compuși în aplicațiile noastre chimice și iată ei acum la anexa 9 sunt considerați biocombustibili avansați. Deci se creează concurență cu bioeconomia aici. De aceea eu propun să includem un criteriu de emisii indirecte pentru a ne asigura că acele aplicații care au, pot fi folosite altfel și la nivel chimic, dacă ne uităm la utilizarea uh, bioeconomică, atunci criteriul emisiilor indirecte ne va permite să nu folosim compuși greșiți pentru biocombustibil. Vorbesc aici despre melase, de exemplu, și despre anumite uleiuri. Cum biomasa. Propunerea comisiei e foarte uh, slabă. Dacă ne uităm la cadru, un lucru e clar. Importurile de peleți de lemn din SUA către UE pentru biomasă nu vor fi excluse din propunerea comisiei, prin propunerea comisiei. Și dacă ne uităm la evaluare de impact a comisiei, vedem că e clar că aici trebuie să optăm pe fluxurile de deșeuri și reziduale pentru biomasă și știm că aici avem, un, avem uh, acea țintă de 50%. Deci dacă ne uităm, Aici la ce se întâmplă, ținta e 50%, deși la biomasă să fim foarte atenți. Deci asta propunem în raport. A trebuit să scurtez, însă asta e, mă opresc aici. Uh, I know it's an important discussion. Mulțumesc, știu că asta este o discuție importantă. Uh, dar nu avem prea mult timp la dispoziție, dar. Mai întâi cuvântul domnei Petir, uh, raportor din numele de la PP. Patru minute aveți la dispoziție, doamnă. Ratifikacijom Pariškog sporazuma te više puta izra... Mulțumesc. În ceea ce privește obligațiile care derivă din urma acordului de la Paris, și dacă să ne gândim la obiectivele europene de politică energetică și la obiectivele legate de protecția mediului înconjurător, atunci ne dăm seama că statele membre trebuie să stabilească un obiectiv comun în ceea ce privește ponderea energiilor regenerabile din consumul total de energie între în perspectiva lui 2030. Însă acest obiectiv trebuie să fie realist. Din punctul meu de vedere, vedere scăderea ponderii combustibililor convenționali transmite un mesaj uh, greșit potențialilor investitori. Statele membre vor trebui să sprijine, să respecte cota de utilizare a biocarburanților de 7% până în 2030. Și pentru a atenua efectele negative legate de modificarea indirectă a utilizării terenurilor. U sectorul prometa pot... Acum, în ceea ce privește sectorul transporturilor. Energie u cestovnom i železničkom prometu. Trebuie să se stabilească un uh, obiectiv. Transportul uh, rutier și transportul feroviar, bineînțeles, și aici să ne gândim la toți furnizorii de combustibil până în anul 2030. În general, obiectivele ar trebui să fie mai ambițioase decât uh, cele propuse de comisie. Și când vorbim despre consumul brut de energie până în anul 2021 și după anul 2021 și când ținem cont de specificitățile statelor membre, trebuie să ne dăm seama că aceste state ar trebui să aibă libertatea de a hotărâ care e rata de utilizare a biocombustibililor, lechizi. Aici includem și combustibilul obținut din biomasă și, bineînțeles, trebuie să țină cont și de uh, modificarea utilizării terenurilor. După părerea mea, trebuie să introducem o derogare de la limitele despre care discutăm acum. Importăm cam 60% din uh, furaje, de exemplu. Aici ar trebui să ne gândim la producția locală. Acum, referitor la silvicultură, eu salut criteriile de durabilitate pentru biomasă, însă să nu creăm noi poveri administrative. Limitele nu ar trebui să fie stabilite uh, Uh, în mod individual, ci ar trebui să includă tot uh, sectorul legat de biomasă și același lucru să se aplice și um, uh, importurilor de biomasă. Silvicultura nu e competență europeană, însă am putea să le cerem proprietarilor de păduri informații în legătură cu gospodărirea acestora. Și să nu uităm că ar trebui să avem o abordare care să se bazeze pe regulile existente și uh, pe inițiativele statelor membre. Eu voi uh, înainta amendamente în acest sens. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Iolainen, raportor din la S și D. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu BAS uh, iCloud. Acest dosar este foarte important și ar trebui să-i se acorde mai mult timp. Fiindcă este un dosar complicat și uh, bogat în uh, amănunte. În ceea ce privește punctul de plecare, da, sunt de acord cu domnul raportor și anume că obiectivele comisiei sunt uh, prea puțin ambițioase 27% până în 2020 și business as usual nu este un semn până în 2030 nu este un semnal bun deloc mediul de afaceri și societății. Ar trebui să fie mult mai ridicat procentul acum uh, cât de care să fie procentul, s-ar putea părerile să fie divergente, dar noi am spus că obiectivele climatice, în conformitate cu acordul de la Paris, ar trebui să fie uh, uh, atinse în procent de 40% până în 2030. Asta ar trebui să fie ce încercăm să facem. Acum uh, sunt studii care prezintă lucrurile altfel, dar cred că ar trebui uh, să avem aspirații mai înalte. 40% ar trebui să fie procentul uh, nostru. Cred că este în egală măsură important să ne amintim că 2020 era ținta la nivel uh, național, iar obiectivul uh, UE este prea permisibil. Dacă obiectivul UE este prea permisibil, uh, atunci uh, oamenii nu vor uh, și statele nu vor mai mări ritmul. Trebuie să existe și poziții, trebuie să existe și obiective naționale. Trebuie ca poziția consumatorilor să fie consolidată, bineînțeles, să dorim ca consumatorii și producătorii să fie pe picior de egalitate. Iar uh, la nivelul consumatorului putem să avem și, uh, uh, și o producție proprie de energie. Iar um, în ceea ce privește biomasa, e nevoie de aspirații mai înalte și, bineînțeles, trebuie să instituim și criterii de durabilitate. Biomasa nu poate fi Uh, folosită pur și simplu pentru încălzire fără niciun soi de reguli. Acum 15 ani bio era pe, pe buzele tuturor, uh, toată lumea rosta cu plăcere, acum uh, este demonizat acest acest uh, cuvânt, uh, trebuie să găsim totuși un echilibru și pentru biocombustibil și avem nevoie de criterii de durabilitate și de protecție a mediului înconjurător și protecție climatică. Trebuie să vedem și ce se întâmplă cu prima generație de biocombustibili, a doua generație, care au fost uh, învățămintele și problemele și Multe studii arată că uleiul de palmier, biomotorina, eh, bioetanolul eh, sunt problematice, că există unele plante care nu sunt bune și, sau altele care sunt neutre. Și cred că trebuie să, să clarificăm lucrurile. Iar apoi, eh, unele criterii au fost într-adevăr au devenit mai stricte. Și cred că, într-adevăr, ar trebui să ne uităm și la termene cu mai multă atenție. Ceea ce înseamnă că în 2020-2025 nu vom fi obținut nimic. În ceea ce este biomasa, sunt de acord că melasa Trebuie să vedem uh, care sunt uh, uh, elementele de administrative aici și ce se întâmplă în momentul cu, în care e nevoie de elemente de certificare. Poate că mm, poate, ce a propus Comisia 20 de megavați este prea mult. Eu propun 5 megavați, fiindcă instalațiile, avem 300 uh, de instalații de peste 20 de megavați în Uniunea Europeană, asta înseamnă că trebuie să importe lemn din uh, SUA. Aceasta va fi direcția amendamentelor noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor de la ECR, doamna Vișnievska. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, cred că proiectul lui uh, BAS este ambițios, poate prea ambițios și Vreau să vă spun um, că am unele observații, începând cu prima chestiune. Raportorul face ce face Parlamentul de obicei, uh, ceea ce nu duce nicăieri, fiindcă propune un uh, scop foarte ambițios, care până la urmă nu poate fi atins, fiindcă statele membre nu vor. Cea mai recentă uh, sugestie sau aviz al Parlamentului de anul trecut vorbește despre 30% iar raportorul dorește 45%, plus uh, obiectivele naționale, cu care nu sunt de acord. O altă chestiune foarte controversată, care apare în uh, întregul proiect de aviz, îl reprezintă diferența între bioenergie de la, din domeniul agricol și uh, silvicultură și uh, energii și um, deșeuri energetice. Iar uh, raportorul promovează cel de-al doilea, promovează cel de-al doilea element. Da, sigur, am putea să facem mai mult pentru a folosi aceste surse de energie reziduale, de pildă, în, în, în, într-o formă mai eficientă. Dar dacă înțeleg eu bine, bioenergia legate de producția agricolă și, do- și silvicolă, după 2030 vor fi eliminate aproape în totalitate lucru cu care nu suntem de acord. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra amendamentului 30, care spune că cu începere din 2021 ar trebui să nu mai uh, sprijinim obținerea de energie din deșeuri. Ambițios scopul, dar nerealist. La ora actuală, un, o cantitate mare de deșeuri este incinerată, se incinerează și e foarte greu să închidem aceste instalații. Chiar dacă, bineînțeles, arderea deșeurilor nu este cea mai bună sursă de energie. Trebuie să fie redusă această pondere prin introducerea unor metode mai raționale și Există și aspecte pozitive, cum ar fi amendamentul 36 din acest document, care spune că statele membre ar trebui să sprijine producția de energie geotermală. Da, foarte bine. Bineînțeles, eu o să înaintez, o să înaintez amendamente care țin de probleme pe care le-am ridicat și o să mă concentrez asupra biomasei și biocombustibilor. Mulțumesc, mulțumesc. Următorul vorbitor de la alte, domnul Hoitama. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră, locuiesc pe colegul meu care este raportor din umbră. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa excelentă și, și colegul meu uh, este de acord că ambițiile europene în ceea ce privește regenerabile joacă un rol important dacă vrem să ne atingem obiectivele climatice. Nivelul de ambiție va fi discutat, bineînțeles, dar uh, Parlamentul European a dorit uh, totdeauna cel puțin 30% procente regenerabile până în 2030. Acesta este minimum absolut pentru a avea siguranță legislativă și pentru a promova investițiile și pentru a permite dezvoltarea tehnologică necesară în Uniunea Europeană, sprijin crearea unor obiective naționale pentru regenerabile uh, uh, sub umbrela obiectivelor europene. în ceea ce privește transportul, mă amuză și mă îngrozește în același timp acest sentiment de deja vu pe care îl am. Nu e textul meu, <laughs> da? Întrebările care apar privind uh, biocombustibilii de prima generație în ceea ce privește iluc și durabilitatea acestor combustibili, îmi, uh, uh, îmi amintesc de ce făceam acum 10 ani și în ceea ce privește directiva iluc. Cred că trebuie să găsim un răspuns în ceea ce privește aceste întrebări. Eliminarea treptată a um, acestor uh, biocombustibili de primă generație este în uh, derulare de mult timp, iar aici sunt de acord cu o reducere treptată a um, plafonării biocombustibililor din uh, culturi. Iar de mult timp am fost împotriva anexei 9 și sistemelor multiple de de multiplicare. Dacă vrem să evităm repetarea acestor discuții, ceea ce este dorit, aceasta nu este calea de urmat. Dar schimbarea direcției în mod radical este dificilă la ora actuală, iar orice schimbare în ceea ce privește anexa nouă trebuie să meargă mână în mână cu acordarea de granturi. S-a discutat foarte mult despre potențialul de reducere a emisiilor cu dioxid de carbon din partea regenerabililor, iar Uh, cu asta putem să fim de acord teoretic, dar, dar dacă în practică um, acest lucru va ține cont de ILUC sau nu, până la urmă, acest lucru va dezbina probabil grupurile și poate va dezbina uh, grupurile și în interiorul lor, cel puțin pe al meu. Mulțumesc foarte mult! De la EFTD, domnul Pedicini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, noi suntem pentru raportul domnului Eichhout. Uniunea Europeană trebuie să fie lider mondial în ceea ce privește regenerabilele, dar pentru a atinge aceste ținte ambițioase, considerăm că combustibilii fosili, chiar dacă provin din deșeuri, nu ar trebui să fie permise și nu trebuie să fie permisă sub nicio formă incinerarea, arderea deșeurilor. Aceasta nu trebuie să fie considerată energie regenerabilă. Iată de ce sunt pentru desfințarea oricăror subvenții pentru combustibili fosili și uh, stimulente pentru arderea deșeurilor. Acestea sunt uh, practici care dăunează economiei circulare um, pe care s-a angajat să o promoveze Uniunea Europeană. Uh, energie solară, energia eoliană, durabilă, trebuie să fie avut în vedere aici să va, uh, și electrificarea transporturilor. Bioingineria joacă un rol foarte important aici, în egală măsură. Iar în ceea ce privește deșeurile și produsele secundare ale altor procese care nu pot fi folosite, folosite altfel, iată, iată de ce lista actuală a materialelor, de la anexa 9, lista de la anexa 9, de la anexa 9 ne tulbură, mai ales pentru în ceea ce privește substanțe care pot fi folosite în alte scopuri industriale decât ca combustibil. Cred că este uh, important ca biocombustibilii tradiționali și factorul ILUC trebuie să fie avut, avut în vedere în ceea ce privește emisiile combustibililor. Iar uh, acestea sunt ținte ambițioase, după părerea noastră, va fi foarte greu să fie atinse, dat fiind uh, activității de lobby pentru biocombustibilii fos, privind combustibilii fosili, care sunt foarte puternice, dar asta nu înseamnă că nu putem să impunem un obiectiv de 45% de regenerabile până în 2040 și nu ne împiedică să uh, ne dorim uh, o societate care să se bazeze până la urmă în totalitate pe regenerabile. Mulțumesc foarte mult! Ajungem acum uh, la runda membrilor comisii. Aveți numai mult de două minute. Domnul Balțu. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a recunoscut un lucru. Ținta de 27% pentru regenerabile nu va putea fi atinsă până în 2030. Iată de ce trebuie revizuită directiva pentru a putea atinge acest obiectiv. Sunt de acord cu asta. Parlamentul European a propus un procent de 30%, ambițios, bineînțeles, iar raportorul dorește să sporească și, să crească și mai mult acest proces și spune facem ce vrem, avem drept, are dreptate, da, dar ar fi bine să avem un obiectiv realist pe care să-l putem atinge. Energiile regenerabile, spunem întotdeauna, sunt uh, motorul economiilor, îmbunătățesc siguranța energetică, creează noi locuri de muncă și așa mai departe. Dar energia solară și uh, energia eoliană sunt mai uh, sigure decât energia nucleară? Asta este întrebarea mea. Am vorbit uh, despre energii curate uh, dintr-un motiv. Trebuie să ne întrebăm cine va plăti pentru toate astea. Dacă ne uităm la documentul Comisiei, vedem că până în 2030, dacă punem în aplicare această țintă de 27%, ne va costa 250 de miliarde de euro. Asta este de 1 și jumătate mai, de ori mai mult uh, cât plățile anuale ale Uniunii Europene. Dacă 27% ne costă atât de mult, cât de mult va costa 45%? Iar noi suntem Comisia pentru Mediul Parlamentului European și întotdeauna vorbim despre surse de energie regenerabile uh, ca fiind uh, prietenul cel bun, întotdeauna spunem numai lucruri frumoase despre acestea. Chiar dacă sunt de acord cu obiectivul, nu sunt totuși de acord cu sporirea ambiției, fiindcă asta va pune o povară atât de mare pe, umerii statelor membre, încât se vor prăbuși pur și simplu. Și vreau să vreau pur și simplu să adaug această perspectivă la dezbatere. Mulțumesc. Doamna Iatan Mechi are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca efectuată. Se face presiune și există o dorință de a schimba propunerea comisiei. Iar raportorul se arată foarte ambițios în ceea ce privește atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene, într-adevăr. Dar mi-e teamă că instrumentele alese vor încetini atingerea obiectivelor climatice de către Uniunea Europeană. Cred că criteriile de durabilitate pentru regenerabile sunt un pic, un pic prea stricte pe alocuri. Și totuși, scopul de a ajunge la 45%, acesta este obiectivul final, este mult mai mare decât o propunere a Comisiei. E o idee bună să avem obiective mult mai ridicate, dar trebuie să, să includem toate regenerabile, inclusiv biocombustibilii. Trebuie să ne aplicăm și asupra acestui lucru, fiindcă poate fi, folosit, poate fi foarte folositor dacă se fac lucrurile cum trebuie. Se manifestă o interpretare îngrijorare și reducționistă a durabilității care va avea efectul de a reduce posibilitatea utilizării biocombustibilor pe viitor. Noi generații, noi so- tipuri de biocombustibil se, sunt dați în folosire cu emisii mult mai scăzute. Bineînțeles, avem nevoie de prima generație de biocombustibili, dar aceștia sunt eliminați treptat, trebuie eliminați treptat, nu putem să scăpăm de ei peste, facem să dispară peste noapte. Trebuie să promovăm inovația de, înalt, de ultima tehnologie și pentru asta e nevoie de reguli concrete pentru uh, de, de reguli concrete, de pildă în Finlanda. Unul dintre obiectivele, dintre aceste obiective, pune probleme. Este vorba des, pentru că este vorba despre posibilitatea de a uh, de a include anumite tehnici pe care le folosim pentru atingerea aceste, acestor obiective și au anumitor terenuri pentru atingerea acestor obiective. Trebuie să se includă silvicultura, pentru noi cel puțin, avem nevoie de o abordare mult mai largă în ceea ce este biocombustibilii pentru a ne putea atinge obiectivele comune. Și cred că abordarea regenerabilor s-ar putea să nu fie cea corectă. Trebuie să găsim soluții care să fie bazate pe piață și care să să ne ofere posibilitatea de a atinge aceste obiective. Mulțumesc. Urmează domnul Liza. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Ion care a fost ales președinte al Comisiei Europene în anul în care a spus că vrea ca Europa să fie purtătoare de standard a energiilor regenerabile. Apoi am văzut propunerea comisiei și am fost dezamăgit, pentru că 27% nu e o ambiție excesivă și regretabil este trebuie atins acest 27%, dar nu se spune cum. Cred că propunerea Comisiei trebuie îmbunătățită și să se apropie mai mult de declarațiile domnului Juncker, dar cred că trebuie să fim și realiști în același timp și trebuie să spunem că nu pot să fiu pentru propunerea colegului Eichhout. 45% e excesiv de mult, n-ar funcționa niciodată putem să regretăm acest lucru, pentru că obiectivele naționale nu vor merge în această direcție. Trebuie să vorbim despre alternative. Eu sunt pentru eficacitatea energetică și pentru o ștachetă ridicată în domeniu. Și să spunem, energiile regenerabile pun probleme. Nu se insistă acum asupra biomasei, lucrurile sunt clare și Mm. avem o atitudine critică față de propunerea raportorului. În circumscripția mea trebuie să vă spun că se discută mult între asociații lucruri legate de <clears throat> eoliene, nu sunt uh, surse nelimitate, trebuie găsit alternative. Trebuie să mergem pe o cale de mijloc, cu o abordare realistă și mai degrabă decât să avem un obiectiv precis, să avem uh, un interval, uh, un coridor. Din păcate, unele state membre spun că și 27% e prea mult. Dacă avem un interval, atunci trebuie ca limita de jos să fie 27%, apoi 30, 32, 33%. Important, și acesta e ultimul aspect la care vreau să mă refer, să putem descrie mai bine cum vom atinge obiectivul respectiv. Trebuie ca lucrurile să fie limpezi dacă riscăm să ratăm acest obiectiv. Statele premiate nu trebuie pedepsite. Trebuie să ne ocupăm de statele care nu fac nimic și stau cu brațele încrucișate. Pentru asta e nevoie de criterii obiective pe care să le examineze Comisia Europeană. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, domnul Grib. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că poziția noastră se limpezește. Tot timpul suntem împărțiți între ambiții și realitate și cred că ce a propus domnul Eichhout, nivelul de 45%, va trebui verificat pentru a ajunge la un uh, acord pentru a găsi o cale de mijloc. Și cred că Peter Liesel e foarte rațional să găsim acest nivel minim care să fie atins, dar să promovăm și niveluri superioare pentru state membre pe plan individual. Aceasta era prima observație. În al doilea rând, legătură cu energiile de primă generație, mă bucură declarația domnului Ecaut care a spus că ar trebui să împărțim uh, acești biocarbonezi de primă generație uh, între cele care influențează ILUC și cele care nu, iar sursele europene de biocarburanți adesea sau de ce mai multe ori îndeplinesc aceste criterii, mai ales când e vorba de bioetanol și biomotorină. De ce subliniez asta? Pentru că informațiile care spun că reducem producția de carburanți, de biocarburanți de prima generație, e un semnal pentru firme că ne-am retrage. Dar din punctul de vedere al unei producții agricole durabile, echilibrate, știm foarte bine care e structura de producție. 80% sunt culturile alimentare și atunci cum putem vorbi aici despre înverzire și despre sfetla de zahăr sau rapițe care ne dau șansa să echilibrăm producția agricolă și sunt benefice și în ce privește obținerea de biocarburanți de prima generație. Deci mă bucur această abordare mai puțin restrictivă a raportorului care face o distinție între uleiul de palmier și culturile europene. Un lucru binevenit în al doilea rând, trebuie să nu uităm că producerea de biocarburanți din <clears throat> rapiță înseamnă că producem și furaje proteice. Nu vrem să avem în Europa culturi modificate genetic și aici de la fiecare tonă avem 600 de kilograme de biomotorină și Restul e furajul proteic, mulțumită căruia nu trebuie să importăm furaje modificate genetic din soia. Ultimul aspect includerea sectorului aviației în ce privește biocarburanții. Ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă pe piața din SUA, unde sunt dispuși să-și folosească biocarburanții chiar și în armată. Cred că ar trebui să privim lucrurile diferit. Și un, un ultim aspect. Mă być Mă bucur că vrem să întărim sprijinul consumatorilor, consumatori care pot fi și producători de energie, bun pentru diversificarea producției și o să-i facă pe consumatori eh, interesați de noile instalații utile pentru toți. Mulțumim acum, doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Cu siguranță Uniunea Europeană nu poate da înapoi în legătură cu ambițiile pentru 2030 în ce privește țintele obligatorii pentru energii regenerabile. Vrem să atingem obiectivele COP21 dacă vrem să respectăm obiectivul de carbonificare de 30% reducere ale gazelor cu emisii de emisiilor cu gaze de efect de seră și țintele regenerabile pentru 2030, dar sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez și unele pe care să le propun, pentru că mi se par foarte importante. În primul rând, nevoia de a avea o țintă obligatorie pentru regenerabile în transportul pentru 2030. Personal aș vrea și aviația și domeniul navigației incluse la această țintă, dar împreună cu asta trebuie să mărim transparența cu tipurile biocarburanți furnizați uh, în Uniunea Europeană și la nivel național, ceva ce încă lipsește din practica curentă. Într-o totul de acord să interzicem uleiul de palmier sau măcar un termen final de eliminare <clears throat> pentru uleiuri de palmier nedurabil pentru producția de biomotorin. Și trebuie să dăm sprijin puternic pentru biocarburanții avansați, pentru că ar putea juca pe termen de lungat un rol în decarbonizare, cât timp se asigură durabilitatea de la bun început. Când vorbim despre produse noi, biocarburanți, trebuie să fie durabile pentru piețe, trebuie să dovedească că investițiile în biocarburanții avansați sunt durabilă și fiabilă. Deci trebuie să avem garanții de calitate în ce privește biocarburanții de calitate. Personal prefer să dăm o definiție solidă și precisă pentru biocarburanții avansați și nu o listă închisă acum la anexa 9 pentru a lăsa spațiu și <clears throat> pentru viitoare tehnologii noi care ar putea să apară pe piață. Un alt aspect important pentru mine, nevoia de a pune un accent pe electrificare când vorbim despre țintele 2030. Nu e suficient să vorbim despre biocarburanți când avem de-a face cu transportul curate și energie regenerabilă în transport. Trebuie să spunem că și electrificarea ne-ar ajuta în domeniu și când e vorba de ținte superioare pentru 2030. Consider că electricitatea e carburantul sau combustibilul cel mai curat pentru transport, la transportul de călători, la autovehicul acesta trebuie să fie viitorul, cu stimulente pentru electrificarea transportului și în acest sens sunt de acord și cu abordarea raportorului de a da un element de multiplicare puternic pentru electrificare, dar n-aș include stabilirea unei ținte pentru electricitatea durabilă sau regenerabilă pentru a Mm. stimula electrificarea. Electrificarea nu poate funcționa în ce privește aviația, navele sau camioanele grele, unde trebuie să se bazeze mai mult pe biocarburanți pe viitor și poate să forma unui biocarburant care să dovedească că s-a produs durabil într-o manieră prietenoasă față de mediu și climă. Mulțumim. Acum, de la Comisie, doamna Marcheș, are Mulțumesc, bună ziua tuturor. Ne bucurăm că am venit în această dimineață să auzim această recunoaștere largă la Comisia dumneavoastră a importanței revizuirii directive privind uh, formele regenerabile. Important numai pentru atingerea obiectivului de a fi lider mondial energie regenerabile, ci în special pentru a crea un cadru de capacitare care să le permită statelor membre pe plan colectiv să atingă <clears throat> o pondere mai mare de energii regenerabile. Pentru Comisie ar trebui să fie de cel puțin 27% eficient din perspectiva costurilor. Printre diversele propuneri și măsuri vehiculate în această directivă, Comisia <clears throat> a promovat decarbonizarea, diversificarea în sectorul de transporturi și consolidarea cadrului de fezabilitate din Uniunea Europeană. Permiteți-mi, vă rog, să precizez unele preocupări sau îngrijorări pe care le avem după ce am ascultat intervențiile din această dimineață. Pentru început ne îngrijorează că <clears throat> dacă mergem pe calea unei nedorite penalizări a bioenergiei, să nu uităm că în prezent e sursa majoră de energie regenerabilă, reprezintă 60% din consumul total de energie regenerabilă în Europa și se așteaptă să joace un rol cheie pentru atingerea țintelor UE pentru 2030 și în ce privește țintele de climă și energie pentru 2030 ale Uniunii Europene. Criterii de durabilitate prea stricte ar putea afecta negativ capacitatea statelor membre de a atinge nu doar un minim de 27% ca țintă la energii regenerabile și cu atât mai puțin țintele superioare propuse în acest Parlament. Am auzit 30, 35 sau chiar 45%. În al doilea rând, în ce privește biomasa forestieră, există pericolul ca regulă sau eliminarea anumitor elemente de biomasă forestieră nu se justifică pe motive de mediu și nici nu e fezabilă tehnic. Durabilitatea biomasei nu se referă la uh, furaje, ci la modul în care sunt produse și o gestionare durabilă a pădurilor. În al treilea rând, aplicarea criteriilor de durabilitate și la instalații mici de încălzire și electricitate, raportorul propune la, încă de la cele de un megawatt, după părerea noastră, îmbunătățirile de mediu care ar rezulta nu sunt proporționale cu <clears throat> costurile administrative mult, mult mai mari pe care le-ar reprezenta. Apoi, în plus, <clears throat> dacă am aplica o cerință de 85% eficiență pentru bioenergie, instalații de cogenerare, de fapt, ar face majoritatea, dacă nu toate, electricitatea din biomasă nedurabilă. Conform cifrelor celor mai recente, doar instalațiile din Suedia ar putea atinge un astfel de prag. În fine, aplicarea unui prag de economisire emisiilor de 70%, cum se propune, inclusiv factorii ILUC, la toate unitățile până în 2025, ar putea, de fapt, să scoată uh, treptat toate sau aproape toate unitățile de biocarburanți pe culturi tradiționale. Deși nu se atinge de acești biocarburanți uh, convenționali, de fapt rezultatul ar fi acesta mult mai devreme decât prin propunerea comisiei. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Acum o să-l invit din nou pe domnul Eckhart, raportorul, să Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc colegilor și colegilor pentru contribuția la această discuție. <clears throat> Mă bucur să aud că avem uh, multe obiective comune. Lucrurile <clears throat> arată bine în această privință. Doar ceva concret în legătură cu celebra anexă nouă menționată de mulți colegi și domnul Leinen și domnul Haitama care vorbea de impresie de deja vu, <clears throat> trebuie să examinăm. Nici mie, să știți că nu-mi place deloc anexa nouă, așa cum a spus și domnul Haitema în numele colegului Nils. <clears throat> E o manieră foarte rigidă de a promova <clears throat> biocarburanții avansați. Când facem asta și stabilim o țintă, Trebuie să păstrăm un spațiu de manevră. Acum asigurăm că ar putea intra și noile produse, dar și când promovăm anumite aplicații despre care știm că există și alte aplicații industriale în timp ce vorbim, cum ne asigurăm că nu e niciun conflict acolo? Cred că acesta e motivul pentru care eu propun ca emisiile indirecte, una dintre propunerile care trebuie să țină cont de asta. Apropo, vreau să subliniez pentru că în abordarea mea cu criterii indirecte legate de emisii indirecte, nu fac asta decât pentru biocarburanții avansați. Dacă citiți raportul, se poate considera că acest criteriu ar uh, fi și pentru toate sistemele staționare, doar nu așa e dorit și insistăm criteriul cu emisii indirecte E doar pentru biocarburanții avansați, avem aceste ținte și știm că există și alte aplicații. Și din nou, vorbesc de melasă, grăsimi animale care au alte scopuri și trebuie să țină cont de faptul că odată ce propunem aceste aplicații, sunt și celelalte. În legătură cu discuția legată de ILUC, da, am impresia de deja vu, dar vreau să subliniez că avem un record până în 2030 și sperăm că de data asta vom face lucrurile bine. Dacă nu avem criterii de utilizare sau schimbare indirectă a utilizării, atunci nu schimbăm nimic între actualele culturi bazate pe sol și asta ar fi o greșeală, pentru că acest Parlament a spus adesea că vrem să eliminăm uleiul de palmier utilizat ca bio motorina. Trebuie să vedem care sunt soluțiile și ILOC e cu siguranță o cale. Pentru colegul de la ECR care a spus că nu va mai fi incinerarea deșeurilor după 2030, nu e adevărat. Ce spun este că nu vreau să fie sprijin financiar pentru incinerarea deșeurilor. După cum știm, incinerarea deșeurilor, dacă ne uităm la ierarhia deșeurilor, este una dintre utilizările cele mai ineficiente. Avem economia circulară pe de-o parte și aici promovăm arderea gunoaielor. Trebuie să ne asigurăm că facem economia circulară în maniera adecvată și eu nu propun decât să se elimine <clears throat> sprijinul financiar pentru incineratoare care nu asigură tratamentul echitabil. În legătură cu domeniul forestier vreau să subliniez că dacă ne uităm la fluxurile de deșeuri, dacă nu va mai exista nimic pentru forestier, va fi o pondere substanțială, 50% vine din domeniul forestier. Deci vorbim și despre domeniul forestier și va fi foarte important să-l avem în legătură cu alte domenii la care s-a referit, cu turbărirea la care s-a referit colega din Finlanda. Sunt situații în Finlanda în care există pădurea la lângă turbărie, să ne asigurăm că nu facem ceva care să nu permită acest lucru. Trebuie să ținem cont și de acest aspect <clears throat> și cred că va fi ușor de tratat. În legătură cu rumegușul, știu că au fost multe proteste în Finlanda, ca și când eu nu înțeleg nimic despre forestieri. Eu vă asigur că mass media finlandeză și destul de mulți lobiști din mass media finlandeză care sunt duri, trebuie să avertizez pe toată lumea că eu citesc ce scrie presa finlandeză și dacă, pe de-o parte, <clears throat> strigați lup, că eu sunt lup, în presa finlandeză și apoi uh, vreți să și vorbiți cu mine, să știți că și eu citesc ziarele din Finlanda și dacă se publică tâmpenii acolo, să știți că sunt la curent. Și acum știu că unii de aici uh, nu mai sunt foarte în largul Și acum un ultim lucru în legătură cu ținta generală. Dacă vorbim despre implementarea acordurilor de la Paris, vorbim despre economia aproape decarbonizată la jumătatea secolului. Dacă e un sector care poate să meargă mai rapid, cum ar fi transportul, sau agricultura, e tocmai sectorul energetic. <clears throat> și energiile regenerabile sunt cele din sectorul energetic. Dacă vă uitați la analiza implementării Paris, sectorul energetic ar trebui să fie uh, zero carbon până în 2040. Zero carbon până în 2040. Asta înseamnă acordul de la Paris. Deci, să vorbim despre 30% regenerabile în 2030 nu înseamnă deloc implementarea acordului de la Paris. Dacă oamenii vor cu seriozitate să implementăm acordul de la Paris, trebuie să ne gândim cu seriozitate la ținte. Vreau să vă spun că sunt studii care arată că 45% sunt pe calea eficientă a costurilor pentru decarbonizarea sectorului energetic care ar trebui să fie țintă de la Paris. Văd că acum mi se dă steluța roșie că am depășit timpul. Și uite, a și apărut, așa că pot să mă opresc și aștept cu mare interes să lucrez cu raportorii din umbră la propunerea de compromis. Mulțumesc! Thank you. And as for the timetable of... Mulțumim. Acum, în ceea ce privește termenul pentru amendamente, 5 iulie la ora 11, Votul în Comisia Envi va fi probabil în luna octombrie. Vă mulțumim pentru participarea la această dezbatere și continuăm cu ordinea de zi. Următorul punct, implementarea strategiilor uh, macroregionale UE. Doamna Biliana Borzan este raportoare. Îi dau cuvântul uh, doamnei Borzan. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Va trebui să vă părăsesc înainte de încheierea discuțiilor, deoarece am deprins un avion, să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor uh, care și-au manifestat interesul față de acest raport. În 2009, Consiliul European uh, stabilise mm, bazele pentru denotarea spațiului Mării Baltice și pentru înființarea strategiilor macroregionale. În 2011, strategia pentru regiunea alpină a venit în 2014 re, stra, strategia pentru regiunea Mării Adriatice. Avem acum patru macroregiuni care includ 19, 19 <clears throat> țări membre ale Uniunii Europene, precum și state care nu fac parte din Uniunea Europeană. E o strategie care se orientează pe cooperarea între statele UE și uh, țările terțe pentru soluționarea unor probleme pe care statele membre nu le pot soluționa de unele singure și pentru care e nevoie de o abordare transnațională. Comisia și-a luat angajamentul să publice un uh, raport uh, de etapă dată la 2 ani în legătură cu aceste strategii macroregionale și să arate, să vină cu soluții pentru ca lucrările să progreseze. Trebuie să se țină cont de specificul fiecărei strategii. În 2016 s-a publicat primul raport de etapă din partea Comisiei Comisia de Dezvoltare Regională a lansat un raport din proprie inițiativă și am folosit de asemenea datele în avizul nostru pentru perspectivele um, acestea. Eu uh, mă bucur că am putut să mă ocup de acest raport, mai ales de tot ceea ce ține de Eh, mediul înconjurător ca element eh, important ce ține de dezvoltarea durabilă. Să măsurăm progresele. E drept. Pentru asta e nevoie de indicatori fiabil pentru fiecare strategie. Acum, regiunea eh, cu privire la Marea Adriatică și Marea Ionică. Aici e vorba de deșeurile marine și de eutrofizare Uh, provocate mai ales de acvacultură și de agricultură, de folosirea de îngrășăminte în uh, cadrul agriculturii. Deci sunt probleme ecologice. După aceea mai avem și strategia Dunării. Aici au existat probleme legate de inundații, ceea ce a presupus mari probleme țărilor riverane. E un domeniu în care încercăm să obținem cât mai multe uh, sinergii între statele riverane. Trebuie să putem orienta fondurile europene, mai ales cele pentru combaterea schimbărilor climatice. Acum referitor la macroregiunea Baltică. Acolo s-au făcut cele mai bune progrese, rezultatele cele mai bune acolo s-au înregistrat, însă credem că trebuie făcute și mai multe eforturi pentru a îmbunătăți situația, mai ales pentru a combate eutrofizarea apelor și poluarea uh, mării și atmosferei. Poluarea mm, cursurilor de apă terestre, dar și poluarea mării face parte din această strategie și de asemenea să nu uităm și prioritățile economice, cum ar fi turismul și rugăm de asemenea toate statele membre să se implice în aceste strategii macroregionale uh, pentru adoptarea priorităților incluse în acesta. Vă mulțumim! Vă mulțumim acum raportorii din umbră, domnul Dorfman de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că doamna Borzan a prezentat un proiect de raport cu care sunt uh, în mare măsură de acord. Există patru strategii macroregionale, cum ne-a reamintit colega noastră, și aceste strategii nu reprezintă niște cazuri uh, izolate. Mulți cetățeni din Uniunea Europeană sunt practic uh, acoperiși, acoperiți de aceste strategii. Deci de aceea e important să vedem ce funcționează, ce nu funcționează bine în cadrul acestora. Și e important să se ofere o vizibilitate mai mare în ceea ce privește rezultatele obținute în cadrul acestor strategii macroregionale. Marea a publicului nu știe ce se obține prin aceste strategii. Și ar fi important ca în următorul cadru financiar multianual să se facă o alocare diferită a fondurilor pentru aceste strategii. drept că nu există, practic, o, o alocare uh, țintită strategiilor macroregionale, ci diferitele uh, programe sunt folosite pentru aceste strategii. Și să vedem cum în cadrul Orizont 2020 sau în cadrul COSME putem promova existența acestor strategii. Fără să reiterez ceea ce spunea colega mea, atunci când e vorba de protejarea mediului și um, de durabilitate, există o serie de mari probleme importante. Însă aici există și posibilități enorme. Mă gândesc la macroregiunea alpină. Schimbarea climatică, bineînțeles, uh, ne aduce mari provocări, însă în același timp ne gândim, de exemplu, la un trafic durabil pe viitor – sunt posibilități uh, mari aici, e o zonă turistică pe care vrem să o protejăm pentru generațiile viitoare. De aceea cred că în politica macroregională și mai ales uh, dacă să ne gândim la finanțarea acestea, ar trebui să ne concentrăm pe proiecte uh, care țin cont de aceste aspecte pe care tocmai le-am menționat. Trebuie să integrăm diferitele fonduri și mai ales să încercăm menținerea acestor fonduri, mai ales a fondului Interreg, pentru ca programele transfrontaliere care deja sunt în vigoare să fie mult mai bine coordonate printr-o politică mult mai amplă. Și de-abia am început să folosim instrumente cum ar fi FEIE, care ne-ar putea ajuta să finanțăm proiecte de durabilitate în cadrul strategiilor macroregionale. Și am putea să o facem cu ajutoare din partea fondurilor pentru că aceste proiecte transfrontaliere să se bucure de prioritate specială. De aceea, deci, sprijinim aceste strategii macroregionale și de aceea Uh, vrem o diversificare a finanțării acestora. Mulțumim, doamna Meissner. Mulțumesc. Eu intervin în numele colegei Ulrike Müller. Ulrike Müller nu a putut să vină astăzi aici, el m-a rugat să intervin în numele dumneiei. ei. În primul rând, ține să-i mulțumesc uh, din inimă doamnei Borzan pentru proiectul de raport, care e o excelentă bază de lucru. Strategiile macroregionale sunt uh, esențiale pentru a combate schimbările climatice, deoarece aceste probleme nu cunosc frontiere și, bineînțeles, poți aborda mai bine problemele dintr-o abordare transfrontalieră. Avem aceste patru strategii macroregionale. Experiențele care decurg uh, din urma acestora nu sunt foarte clare. Ar trebui să știm exact care sunt consecințele practice și ceea ce privește schimbările climatice sau protejarea mediului înconjurător, trebuie să recunoaștem că astfel de proiecte, probleme nu pot fi soluționate decât pe termen lung. Însă asta intră în contradicție cu uh, termenul scurt de uh, finanțare, durata scurtă, mă scuzați, de finanțare a acestor proiecte, așa cum prevăd bugetele. Aceste proiecte nu pot fi o, un succes decât dacă populația locală acceptă obiectivele stabilite în cadrul acestor programe. De aceea e important să se mențină un contact uh, constant cu populațiile afectate. E important de asemenea ca populațiile respective să aibă o bază economică. Protecția mediului, bineînțeles, trebuie combinată cu exigențele economice. Deci, încă o dată, mulțumiri din partea doamnei Müller. Domnul președinte, dacă nu mai sunt contribuții, dau cuvântul domnului Ionida din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În numele comisiei țin să le, mulțumesc, să le mulțumesc membrilor comisiei pentru acest proiect de raport foarte echilibrat, pe care, bineînțeles, nu putem decât să-l sprijinim. Un comentariu referitor la ultima intervenție. E drept. Raportul comisiei nu e conclusiv în anumite aspecte și asta pentru că noi ne doream să lansăm și o dezbatere. Există anumite eh, chestiuni esențiale pe care le spunem atenției Parlamentului și Consiliului pentru a lansa o dezbatere în legătură cu ele. Referitor la sugestiile din proiectul de aviz, le sprijinim. Aș avea doar un comentariu. La punctul 7 se menționează eforturile de atenuare a schimbărilor climatice pentru uh, a avea eforturi de adoptare. Adaptarea e un aspect foarte important. În afară de această adăugire, cred că raportul este foarte echilibrat. Vă mulțumim! Acum, termenul pentru amendamente 6 iulie la ora 11. Vom vota în Comisia Envi pe 28 septembrie, în Comisia Regii pe 9 și 10 octombrie și votul în plenară credem că va fi în decembrie. Aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Urmează ultimul punct. Îi informez pe cei doi deputați care au mai uh, avut amabilitatea să rămână în sală că următoarea ședință va fi pe 10, 11 și 12 iulie la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru participare, o zi frumoasă tuturor!